liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir beginnen unsere gemeinsame Sitzung des Haushalts. Dragi colegi, haideți să ne începem reuniunea um, comisiilor mixte, Comisia pentru Control Bugetar, Comisia pentru Bugete, Comisia Liberă. Mai așteptăm aici și pe uh, celălalt, uh, pe copreședintele meu, dar nu mai vrem să pierdem timpul pentru că avem un program Avem un program destul de plin. Considerăm că este important ca toate cele trei comisii să se, care se ocupă de fonduri să analizăm puțin care este situația fondurilor. Avem destul de multe instrumente și în același timp avem destul de puțin bani. De aceea mă bucur că domnul Moraes și Comisia Libe uh, au fost de acord să ne ocupăm cu toții de, de acest subiect și vreau să mulțumesc și am să dau cuvântul uh, domnului Moraes. Mulțumesc, doamna președintă, pentru cuvintele de bun venit. Aveți dreptate, ca de obicei, în legătură cu numărul de instrumente și nevoia de a lucra împreună ca să ne asigurăm că suntem cât mai eficienți posibil și salut uh, membrii care au reușit să vină alături de noi uh, în această miercuri după amiază. E un subiect foarte important. E bine că organizăm uh, reuniunea asta între trei comisii e important reuniunea ă, din motive clare, pentru că fluxul migratoriu este un subiect fierbinte, începând cu 2015 și criza migrației. Soluțiile concrete pot fi găsite doar când și bugetul ne susține. Deci despre ce vorbim aici? Despre primirea unor mari numere de migranți în Grecia și Italia, în continuare activitățile de cercetare și salvare la Marea Mediterană, măsuri de control de frontieră și un corp ă, Eh, sporit de eh, pază de coastă și frontieră, hotspot-uri, aproximativ 30.000 de migranți care trebuie repartizați în alte state membre. Eh, statele membre au fost susținute de la buget și în ce privește stafful trimis de EASO și prin autoritățile statelor membre, fondul de urgență a fost înființat pentru ca în prima oară în istoria Uniunii Europene să direcționeze ajutorul umanitar în sudul Uniunii, însă cei care cunosc subiectul știu că situația din insulele Elene rămâne una precară pentru solicitanții de azil. Acum uh, urez bun venit domnului președinte Artui. Spuneam că e bine că ne aflăm uh, aici toți trei uh, să conlucrăm. Autoritățile elene și italiene s-au plâns că nu au primit sprijin din partea Uniunii, ONG-urile de asemenea ne spun că nu se condonează activitatea de finanțare, banii ajung prea târziu, prea încet sau nici măcar nu ajung acolo unde e cel mai mare nevoie de ei cei care au fost în uh, insulele Grecie și în Italia știu despre ce vorbesc și atunci uh, această audiere a fost uh, solicitată de către LIBE în acord cu comisiile pentru uh, afaceri bugetare și control bugetar ca să înțelegem mai bine situația, ce funcționează, ce nu funcționează, unde putem și trebuie să îmbunătățim lucrurile ca să ne asigurăm că bugetul susține pe deplin prioritățile noastre politice și vreau să mulțumesc comisiilor pentru buget și control bugetar că este alături de noi în încercarea de a găsi răspunsuri, deci împreună cu Libe și în debutul discuțiilor noastre am onoarea, dar nu știu dacă încă a sosit, da, aici era, dar n-am văzut-o eu. Asta e problema când întârzi. Da, într-adevăr, trebuie să fiu mai punctual. Vorbesc, deci îmi fac autocritica. Nu vorbeam de președintele de la buget. Da, am venit eu mai târziu și n-am văzut-o pe Emily. Așadar, doamna Emily O'Reilly, am onoarea să-i urez bun venit, e sigur ombudsmanul uh, european și uh, a desfășurat și propriile sale anchete, dar și cu ajutorul rețelei uh, ombudsmanilor europeni uh, s-a confruntat cu efectele crizei migrațiilor, crizei migrației în Uniunea Europeană și în uh, uh discursul său tematic se va ocupa de problemele acestea, cum anume finanțarea europeană a reușit sau n-a reușit să uh, ne ajute uh, în uh, confruntarea cu aceste provocări. Deci nu mai pierd vremea, îi dau cuvântul doamnei O'Reilly să ne facă analiza momentului actual din punctul său de vedere, sigur. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Mm, bună ziua tuturor! Vă sunt recunoscătoare pentru invitația adresată. Dezbaterea privitoare la bugetul european începe, deci este clar, după cum s-a spus deja, că problema finanțării, probleme migrației și protecției frontierelor externe va fi centrală pentru noi, nu doar din motive financiare și logistice, ci și politice, pentru că politica de migrație e contestată în Uniunea Europeană. Astăzi uh, veți putea asculta experții care ne vor spune cum să ne asigurăm că finanțarea pentru migrație e utilizată eficient și responsabil. E o discuție care vine exact la timp intențiile uh, Comisiei sunt două, se pare. Să îmbunătățească starea solicitanților de azil cu mai multe uh, fonduri și să slăbească frontierele de la uh, presiunea măscurilor de la frontiere, crescând numărul de personal la paza de coastă și frontieră și bugetul Frontex. Ehm, ne-am confruntat cu o mare criză financiară și politică. Asta înseamnă că realitatea globală se schimbă rapid, o combinație a multor factori, schimbări climatice, strămutări interne, posibilități noi de migrație datorate noilor tehnologii și conectivității. Toate acestea vor continua să facă din migrație o problemă uh, pentru Uniunea Europeană pentru mulți ani de acum înainte. După cum a spus cineva recent, uh, Imigrația acum este aproape ca economia, ca vector al politicilor occidentale. Sunt provocări foarte mari. Fluxurile de migranți nu vin așa într-un pachet frumos și cu fundiță. Sunt fluxuri așa numite mixe, sunt noi dinamici introduse noi tehnologii, ceea ce fac migrația să fie foarte dificil din punct de vedere juridic, politic, cum vedem cu ce, cu ce se întâmplă cu partajarea sarcinii, dificilă și din punct de vedere uman, pentru că uh, Oamenii, sigur, pe de-o parte, sigur că sunt sensibilizați, sensibilizați de problemele personale, iată, când mor copiii pe plajele noastre, dar mm, când personalul devine mulțime și abstract, atunci nu mai dăm dovadă de empatie. Cum spunea un jurist, e clar că frontierele experienței umane nu sunt așa de bine ordonate ca categoriile noastre juridice sau cum ar vrea acestea să fie. Dar cumva aceste mm, provocări sunt o, și un omagiu, practic, adus noi europenilor și societății pe care am construit-o, pentru că tocmai pentru că Uniunea Europeană este atractivă din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere umanitar, că sistemul său de valori e unul umanitar și de aceea continuă Uniunea Europeană să fie o destinație pentru eh, migranți. Între 2014 și 2016, de exemplu, Aproape jumătate din cei 6,7 milioane de solicitanți de azil din lumea întreagă au fost înregistrați doar aici în Uniunea Europeană, dar la nivel global dezastrele naturale, efectele schimbărilor climatice uh, fac oamenii să migreze, apoi războaiele civile, alte conflicte, iată schimbările climatice au efecte din ce în ce mai evidente asupra migrației, pentru că se restrâng zonele locuibile întreaga lume. Un raport al Comisiei în 2016 ne spune că condițiile extreme uh, meteo ar putea să însemne că în medie 200 de milioane de oameni eh, vor fi eh, strămutați anual până în 2050, în comparație cu puțin peste 25 de milioane, cum se întâmplă acum în fiecare an. E un nou fapt global care a fost deja recunoscut după politicile de migrație. Noua Zeelandă se gândește să eh, creeze o nouă viză umanitară pentru cei care sunt strămutați de schimbările climatice în Pacific. Și sunt multe presiuni și apoi mai e și presiunea demografică asupra Uniunii Europene. Noi avem nevoie să atragem oameni cu înaltă calificare ca să ne susținem economiile. De aceea e și mai important ca banii pe care îi dăm uh, pentru aceste provocări să fie bine gestionați și utilizați cât mai eficient și uh, de ei să beneficieze uh, cât mai mulți oameni și să știe și agențiile că există această finanțare ca să dea ajutor în cheltuirea lor și avem nevoie să se implice cât mai mulți actori posibil, pentru că uh, există un decalaj între ce scrie pe hârtie în Convenția Drepturilor Omului și, uh, pe de altă parte, realitatea, practica de a face acești bani să ajungă acolo unde trebuie. Uh, deci oamenii fug de persecuție și trebuie apărați și ajutați, dar asta nu este simplu Uh, lucrurile nu se încheie atunci când oamenii ajung uh, pe plajele noastre și primesc uh, hrană și haine. De protecția trebuie să fie prelungită și oamenii ăștia trebuie integrați. Asta înseamnă intervenții multiple, complexe din punct de vedere logistic, în multe sectoare, într-un singur stat membru, dar și uh, cu implicarea mai multora și trebuie și o muncă politică de convingere. Poate că populația nu este neapărat convinsă că trebuie să primească mai mulți uh, migranți. Noi trebuie să convingem că asta nu e o amenințare la adresa valorilor lor. Și, din punct de vedere practic, modul în care uh, finanțarea Uniunii Europene e folosită, Asta este ceva ce putem controla, nu ca schimbările climatice și dezastrele naturale. Pentru migranți, protecția europeană începe adesea la frontierele externe și cu atât mai mult uh, dacă propunerile Comisiei de a spori numărul de paze de frontiere sunt adoptate. Dacă Uniunea Europeană Uh, nu e să devină o fortăreață fără milă, drepturile omului vor fi întotdeauna vitale pentru Uniunea Europeană. Biroul meu de mai multe rânduri, în mai multe rânduri a avut de-a face cu plângeri uh, în legătură cu activitatea Frontex și respectarea drepturilor omului, dar a cooperat bine cu agenția. Majoritatea recomandărilor mele pentru îmbunătățirea activității au fost acceptate și datorită susținerii Parlamentului Singura mea recomandare care n-a fost acceptată de agenție, deci de a se crea un mecanism pentru plângeri, până la urmă a fost și ea acceptată. Pentru că agenția uh, își uh, sporește dimensiunile, de aceea e important ca personalul său să continuă să cunoască bine obligațiile sale prevăzute în Carta Drepturilor Fundamentale ale Omului, deci colegii mei și cu mine vom continua să monitorizăm problema asta. Bugetul pe, uh, propunerile pentru un buget pe termen lung al Comisiei uh, propun și o sporire în uh, finanțarea pentru migrație, azil și politici de integrare. Însă o sporire a nivelului fondurilor, după cum știm, nu este suficientă pentru că sunt mult mai multe provocări. De exemplu, ar trebui să fie o mai bună coordonare la nivel politic între Uniunea Europeană și organismele naționale Uh, cooperarea sigur că ar putea fi sporită prin mai multă solidaritate între statele membre, deși sigur aici vedem clar că sunt probleme politice. Dar în absența acestor nivele, niveluri optime de solidaritate între statele membre, este important să știm că în fiecare stat membru există actori relevanți, ombudsmani, instituții ale drepturilor omului, ONG-uri, care pot uh, furniza ajutor logistic și uh, de experiență, expertiză pentru a asista distribuirea fondurilor și care pot și să se coordoneze cu colegilor din întreaga Uniune Europeană. De exemplu, biroul meu, împreună cu alte 19 organisme ale ombudsmanilor naționali și regionali, au colaborat acum câțiva ani ca să se asigure că cei care nu beneficiază de uh, dreptul de azil uh, returnați într-o țară terță de către Frontex în colaborarea cu statele membre, dar asta cu un tratament corect. Însă, ca acești actori să se implice, e important uh, să aibă acces ușor la detaliile fondurilor pentru azil, migrație și integrare. Și asta a fost o parte a unei alte inițiative pe care am întreprins-o acum câțiva ani cu Comisia. Am uh, uh, îndemnat statele membre ca detaliile privitoare la fondurile AMIF să fie mai ușor accesate, dar sigur putem face mai multe și e uh, foarte bine din punct de practică practic ca și autoritățile de stat și Comisia să monitorizeze bine cum se cheltuiesc fondurile la nivel local comisia să fie informată dacă sunt bine utilizați banii sau pot fi direcționați în altă parte, pentru că se tot schimbă împrejurările și condițiile la fața locului. Dacă sunt mai multe informații publice, asta înseamnă că și ombudsmanii naționali și alți eh, actori ar putea examina mai bine modul în care statele membre își respectă obligațiile de protecție a drepturilor fundamentale în eh, serviciile furnizate solicitațiilor de azil și persoanelor eh, strămutate cu fondurile AMIF. Deși ombudsmanii naționali pot avea acces la aceste documente prin puterile lor de anchetă, dar dacă documentele sunt făcute publice, atunci uh, ombudsmanii ar putea acționa mai rapid și mai eficient. Mai multe informații publice ar însemna că ar exista date uh, de valoare ca să se poată controla gestionarea fondurilor europene și mai ales dacă sunt utilizați pentru a implementa priorități și obiective pentru finanțare UE în migrație și azil. Sigur, integrarea este foarte importantă. Asta înseamnă că dacă ai cazare și ești integrat într-o comunitate, Eh, asta deja este mai lucru, dar adesea comunitatea este foarte diferită decât cea din care provine un migrant și nici eh, comisia, nici ombudsmanii nu pot sta în comunitățile acelea non-stop. De aceea comunitățile trebuie să se implice în munca de integrare, pentru că dacă relația asta de integrare nu funcționează, atunci eh, nici restul nu funcționează. Sunt alte decizii și mai grele de luat când e vorba de integrare. Pentru moment, probabil că 80% din refugiații sirieni din Uniunea Europeană nu au un loc de muncă. Și asta nu se poate, nu poate fi cauzată doar de uh, lipsa cunoștințelor lor uh, practice, profesionale sau lingvistice. Recent, revista The Economist s-a ocupat de această problemă și uh, a constatat că există bariere în anumite state membre, altele însă au găsit soluții practice fără, fără a veni în detrimentul lucrătorilor locali. Ă, ba chiar au ajutat migranții să, să obțină noi ă, cunoștințe și să obțină locuri de muncă mai bune. Ă, și sigur că noi îndemnăm pe țările terțe să facă ceea ce trebuie să facem noi în în acest sens. De Economist a privit lucrurile din punct de vedere economic, anume statele membre ar, ar avea de câștigat din acest flux de Uh, lucrători. Dar sigur că lucrătorii trebuie să aibă locuri de muncă demne, nu doar prost plătite, pentru că uh, ei vor avea o percepție mai bună despre Uniunea Europeană sunt în Uniunea Europeană nu doar exemple negative, ci și pozitive de bune practici. În Grecia am vizitat un centru de refugiați lângă Atena și autoritățile elene au recunoscut că era unul din cele mai bine coordonate centre și aveam multe resurse, că era chiar lângă capitală. Totuși, au frapat eforturile autorităților, ale persoanelor de la fața locului, ONG-urilor și ale refugiaților ca să îmbunătățească viața lor și să dea speranță oamenilor de acolo. Și în multe alte state membre, oamenii de rând au făcut eforturi fără să le doceară nimeni și au venit în ajutorul uh, nou veniților în sate, orașe. Uh, au format acele legături sociale, mm, conexiuni simple, mâncare, o activitate sportivă, Uh, îngrijirea copiilor și astfel uh, toate părțile comunității pot exista să coexiste în beneficiu tuturor. Sigur, nu putem avea o atitudine romantică sau sentimentală, pentru că nu putem fi naivi și viețile oamenilor nu întotdeauna se potrivesc cu ce am vrea noi să fie sau ce ar vrea ei de la noi, pentru că sunt și mari uh, diferențe culturale care duc la probleme și tensiuni. Până la urmă, e nevoie de o atitudine de leadership politic cu curaj și cu inteligență ca să uh, reușim să trecem cu bine prin aceste provocări ale uh, vremii noastre, dar nu putem să reușim de unii singuri. Fiecare stat membru, fie că ar fi mare, mic, liberal sau nu așa de liberal, sunt uh, oameni și organizații la nivel statal sau nestatal care își doresc să ajute uh, munca asta uh, extraordinară de a avea un sistem uh, practic, luminat, uh, omenos și just, uh, ca să ajutăm pe oamenii aceia care n-au avut norocul să se nască cetățenii ai Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru atenție. Je remercie Madame Aurélie pour euh, sa communication qui nous rappelle euh, aux réalités. Mulțumesc euh, pentru această comunicare și pentru reamintirea aspectelor umanitare Uh, dau cuvântul acum uh, reprezentanților Biroului de Studii uh, Breghel, care ne vor prezenta studiul recent intitulat Fondurile Uniunii Europene pentru Politici ale Migrației, Azilului și Integrării. Acest studiu face parte din dosarul audierii noastre și a fost distribuit în formă electronică. Domnule profesor Darvas și domnule doctor Wolf, aveți cuvântul pentru maxim 15 minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi voi continua intervenția în engleză și uh, voi începe prin a mulțumi Parlamentului European pentru că ne-a invitat să facem acest uh, studiu. Uh, sunt Sunt Gutram Wolf și voi da cuvântul imediat și colegului Jolt Darvaș, uh, care, cu care am colaborat la, la elaborarea acestui studiu. Așadar, uh, este un mod foarte concret de abordarea unei provocări deosebit de importante, care reprezintă o preocupare esențială a cetățenilor europeni, conform multor sondaje. În al doilea rând, acest subiect al migrației către Uniunea Europeană nu este un subiect care va dispărea pur și simplu. Din potrivă, va rămâne o temă de înaltă importanță și de relevanță pentru cetățenii europeni în următoarele decenii. Motivele fiind foarte simple. Știm care sunt motoarele migrației, știm că există motoare economice semnificative, motoare demografice, dar în același timp uh, factori legați de uh, războaie, de drepturile omului, etc. Și dacă ne uităm la um, aspectele fundamentale de ordin demografic și umanitar, continentul vecin, Africa, este cel unde mm, presiunile demografice au crescut foarte mult, unde uh, Uh, densitatea populației se va dubla de la 1 miliard la 2 miliarde în uh, următorii 30 de ani. Și în ciuda discursurilor pe care le tot auzim în Europa, foarte binevoitoare, care spun că avem un plan pentru Africa, pentru a reduce migrația, adevărul este că pe măsură ce migrația și performanța economică din, uh, uh, de pe continent se va îmbunătăți, migrația va crește pentru că vor putea călători și deci vor putea migra. Există așadar uh, posibilitatea sau proba, foarte mare probabilitate ca presiunea legată de migrație să crească. Ni s-a cerut să evaluăm mai concret ce face Uniunea Europeană în acest spațiu și să aducem o analiză, o viziune de ansamblă și o evaluare a utilizării fondurilor europene pentru politicile de migrație, azil și integrare. Voi spune foarte clar încă de la început că nu avem niciun fel de intenție de a audita dacă fondurile au fost bine utilizate sau nu. Sau uh, nu ne-am dorit nici să facem o evaluare de tip academic neavând acces la informații confidențiale. De asemenea, ni s-a cerut să oferim recomandări pentru îmbunătățirea utilizării acestor fonduri. Metodologia noastră s-a bazat pe analiza informațiilor disponibile în mod public, informații din interviuri cu diferiți uh, actori implicați, actori din instituțiile europene, precum și instituții europene de tipul uh, Frontex, AMIF, dar și uh, diferitele entități ale Comisiei Europene și, bineînțeles, autorități naționale, ministerele de resort din Spania, din Italia, etc. De asemenea, am făcut și un uh, sondaj, un studiu uh, printre organizațiile non-guvernamentale, pentru că deseori acestea sunt uh, beneficiarii finale ai fondurilor europene și am vrut să vedem uh, cum percep ei procesul uh, prin care aceste fonduri ajung la ele. Așadar, am menționat cifrele privind imigrația către Uniunea Europeană și aveți în partea stângă a slide-ului Vedeți că cifrele au uh, crescut foarte mult în 2015-2016 datorită fluxului crescut de solicitanți de azil în contextul uh, crizei din Siria. În general însă, dacă ne uităm la aceste cifre, veți vedea că deseori uh, azilul nu este motivul principal al uh, emigrării către Uniunea Europeană. Și dacă ne uităm la 2014, numărul imigranților din motive economice sau alte motive decât azilul este mai mare decât cel al solicitanților de azil. Cifrele au scăzut uh, din, de la criza din 2015-2016, dar rămân totuși mai mari decât înaintea acestei perioade, ceea ce reflectă probabil o tendință în creștere, pe care am menționat-o și la început. Cifrele sunt destul de comparabile și cu uh, migrația intra-europeană, care este un fenomen uh, diferit. Migrația intra-europeană este linia verde pe care o aveți în partea dreaptă. Este vorba despre imigrația cetățenilor uh, Uniunii Europene, exceptând cetățenii din țara de origine, deci cetățenii care se întorc în țara de origine. și uh, compara, comparăm cu uh, numărul de cetățeni care, de persoane care vin din afara Uniunii Europene. Și alocările de fonduri uh, pentru cheltuierile legate de migrație au uh, crescut uh, substanțial în cadrul acestui cadru financiar multianual de la 8,4 miliarde uh, am ajuns la 14,2 miliarde, ceea ce înseamnă o creștere de la 0,8% din CFM la 1,3% din CFM. Uh, o, o creștere așadar substanțială. Aici intră cheltuielile despre care știm că sunt legate direct de migrație. Mai există și alte cheltuieli care, unde o parte din bani merg către migranți, dar este imposibil să facem o analiză separată, pentru că nu știm dacă banii au fost utilizați într-adevăr pentru migranți sau pentru cetățeni europeni. Îi voi da cuvântul acum colegului Jolt. ne-am uh, uitat la alocarea fondurilor la nivel de țară și pe tipuri de activități și am notat că pentru principalele două fonduri, AMIF, uh, Fondul pentru Azil, uh, Migrație și Integrare, și ISF, Fondul pentru Securitate Internă, cheile de alocare de bază depind de migrație și de cota de cetățeni străini din uh, interiorul, din, din cadrul populației de ansamblu din 2012. Uh, și uitându-ne cum uh, s-au schimbat aceste tendințe, am văzut niște modificări substanțiale. Aceste fonduri așadar au registrat creșteri dar s-a păstrat aceeași cheie de alocare, același factor de alocare. De exemplu, Regatul Unit primește cea mai mare parte din fonduri, deși Regatul Unit nu a primit, nu a, nu a avut presiunea cea mai mare din punct de vedere al migrației. Germania, în schimb, a primit mai puține fonduri decât uh, cota sa de migranți primiți. În Italia, Uh, procentul a fost corect și aș uh, sublinia că Italia și Grecia au primit majoritatea fondurilor de urgență, niște fonduri suplimentare care, a căror repartizare nu s-a uh, bazat pe o formulă concretă, ci pe niște măsuri mai degrabă discreționare, având în vedere că aceste două țări au primit jumătate din aceste fonduri de uh, urgență. Având în vedere că acești factori de repartizare sau aceste, aceste chei de repartizare sunt destul de învechiți, am propus ar trebui ca în următorul CFM să nu mai uh, reflecte datele privind migrația din 2015 sau 2016, ci să permită uh, o schimbare în timp pentru că uh, probabil că noi țări vor, primi, vor fi supuse unei presiuni a migrației și mai mari în viitor. În ceea ce privește distribuția fondului AMIF, uh, avem diferențe foarte mari. Grecia uh, cheltuiește mare parte pe azil, uh, Regatul Unit pe returnări. Sigur că statele membre trebuie să aibă o flexibilitate în modul în care își alocă fondurile, dar având în vedere că aceste fonduri vin să servească obiective comune europene, ne-am uitat la modul în care sunt ele alocate. Apoi ne-am uitat la implementare. Și aici trebuie să spun că nu există date uh, adecvate. Am uh, citit foarte multe documente europene și ne-a fost foarte greu uh, uh, să avem acces la informații, adică să, să primim informațiile adecvate și nu este numai concluzia noastră și uh, autorul unui raport privind AMIF a conchis că datele privind implementarea sunt insuficiente. Um, am putut avea date privind UE28 și vedeți aici uh, angajamentele între 2014 și 2020, ceea ce s-a plătit și vedeți că, că s-au făcut angajamente de 6,2 miliarde de euro și numai 2,5 miliarde de euro au fost și plătiți. Deci mai puțin de jumătate. Și un uh, document al Comisiei uh, sugera că aceste plăți nu reflectă neapărat implementarea reală, pentru că există cheltuieli poate în curs, dar ele nu au fost încă finalizate. Deci, oricum, uh, s-ar părea că 40% din uh, um, angajamente au fost numai plătite în primii trei ani, ceea ce este destul de șocant și arată că implementarea are întârzieri deosebite. Am uh, încercat să evaluăm uh, utilizarea fondurilor împreună cu uh, actorii implicați. Am organizat interviuri cu aceștia. Am um, putut astfel rezuma șase mesaje cheie pe care le-am primit de la ei. Foarte mulți au spus că um, Uniunea Europeană a trebuit să reacționeze într-un mod forțat la această provocare. A încerca să facă cât de mult era posibil, dar unele țări nu aveau capacitate administrativă, cum este Grecia, de exemplu, și aceste instrumente, aceste uh, fonduri europene au jucat un rol foarte important pentru a sprijini țările respective. Există și câteva uh, aspecte negative subliniate de actorii implicați uh, uh, în legătură cu sistemele contabile și bugetare. Anumite granturi, de exemplu, nu erau adecvate pentru agenții, regulile financiare au fost considerate inadecvate cu privire la situațiile de urgență, de exemplu mai mulți actori și din uh, agențiile europene și din administrațiile statelor membre au subliniat dificultățile administrative și cerințele complexe care au limitat utilizarea corectă a fondurilor. De asemenea, coordonarea este un element cheie și multe interviuri arată că această coordonare este insuficientă. Uh, există într-adevăr uh, acțiuni de coordonare, dar care se axează mai mult pe partea tehnică. Uh, ar fi nevoie de o mai bună împărtășire a bunelor practici între statele membre. Apoi, creșterea importantă a migrației a adus și o presiune crescută asupra personalului din anumite instituții europene, inclusiv uh, DG-uri ale Comisiei, dar și agenții și birouri uh, ale Uniunii Europene. nu este foarte clar modul în care uh, diferitele fonduri europene uh, se intersectează, cum se suprapun, care sunt uh, limitele între ele și aici e nevoie de îmbunătățiri. Și multe interviuri au subliniat de asemenea că ar fi nevoie de mai mulți bani. Apoi, un alt instrument pe care l-am folosit am făcut un sondaj printre organizațiile non-guvernamentale din aproximativ 10 state membre. Le-am adresat mai multe întrebări. Din păcate, timpul uh, pe care îl aveam la dispoziție s-a scurs și aș spune că dacă comparăm cele două fonduri principale ale Uniunii Europene, AMIF și ESF, este foarte clar că AMIF este considerat mai birocratic decât ISF și asta este un lucru interesant. Uh, fondurile europene sunt considerate mai birocratice decât cele non-europene, ceea ce arată că este nevoie de o simplificare pentru mai bună utilizare a acestor fonduri. Va trebui să sar peste mai multe slide-uri, prin urmare o să trec direct la recomandări pe care le voi enumera rapid. În primul rând, cheile de alocare ar trebui să fie modificate și în mod ideal în baza unei formule care să fie actualizate anual. În al doilea rând, din moment ce valoarea adăugată a fondurilor europene vine din coordonarea acțiunilor uh, între țări și în ce privește acțiunile de urgență, recomandăm uh, o creștere a uh, proporției uh, asistenței de urgență de asemenea și o îmbunătățire a flexibilității bugetului și a posibilității realocărilor. Sigur că putem nu putem înțelege o situație dacă nu avem date corecte, prin urmare este esențial să existe uh, date fiabile cu privire la implementarea uh, fondurilor pentru migrație deși fiecare țară trebuie să aibă un website unde să uh, publice uh, datele, date actualizate cu privire la programele finanțate din AMIF, există foarte multe probleme aici. Multe țări au un uh, sistem, de, un sistem informatizat învechit. Datele privind utilizarea banilor în cheltuielile legate de migrație, de asemenea, nu au fost întotdeauna foarte fiabile, apoi revizuirea uh, regulamentului financiar ar trebui să aducă o mai mare flexibilitate a acestor fonduri, coordonarea trebuie îmbunătățită și, de asemenea, ar trebui întărit personalul european care lucrează în entitățile care se confruntă cu cele mai mari presiuni. Uh, în același timp, recomandăm și o creștere a, a finanțării în următorul CFM. Apoi, obiectivele diferitelor fonduri europene ar trebui să fie clarificate și aici vedem astfel de eforturi din partea Comisiei, dar trebuie să vedem care va fi rezultatul uh, final. Și sondajul nostru printre ONG-uri ne-a oferit foarte multe idei pe care le-am uh, rezumat în 15 puncte. Unele dintre ele ne-au spus că ONG-urile cele mai mari sunt cele care primesc fonduri, deși nu au acces la oamenii de pe teren și folosesc ONG-uri mai mici care lucrează direct cu oamenii și protejarea acestora nu se face neapărat la nivelul optim. De asemenea, ONG-urile au sugerat mai multe finanțări directe din partea Uniunii Europene, mai ales în statele membre unde programele de integrare sunt insuficient dezvoltate și um, state membre care au rezerve în a uh, respecta uh, obiectivele fixate de Uniunea Europeană. Vă mulțumesc uh, foarte mult! Thank you both to Professor Darvas and Dr. Mulțumim și domnului profesor Darva și domnului doctor uh, Wolf. Uh, o prezentare foarte interesantă. Știu că unii dintre colegi care sunt uh, raportori cunosc multe dintre aceste elemente, dar e bine să le vedem așa concentrate, structurate. Sunt, știu că sunt multe întrebări și vom avea posibilitatea în program să Uh, adresăm întrebări referitoare la studiul uh, Bruegel și acum am uh, plăcerea să îi urez bun venit doamnei Beate Gminder de la DG Home, Comisia Europene, care este director pentru migrație și fonduri de, securi... fonduri de migrație și securitate și ne va uh, prezenta o imagine de ansamblu asupra legislației și a cheltuielilor în domeniul uh, migrației la nivel european. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, copreședinților pentru posibilitatea de a participa astăzi, pentru a contribui la această dezbatere. Cred că, într-adevăr, această dezbatere este foarte oportună pentru că suntem în ultimele etape de pregătire ale legislației succesive pentru AMIF și pentru ISF pe care vom propune la începutul lui iunie, deci este o ocazie excelentă pentru a Um, avea o ultimă discuție și a primi o ultimă serie de informații. Și, într-adevăr, uh, și noi suntem de acord cu multe dintre recomandările studiului Bruegel, pentru că și noi am făcut evaluări care au ajuns la concluzii similare și facem eforturi serioase pentru le aborda. Revenind la situația actuală, cred că putem să spunem că Comisia Europeană și Uniunea Europeană încearcă să construiască un sistem de azil uh, puternic și cuprinzător, ceea ce rămâne o prioritate cheie pentru Uniunea Europeană. Trebuie să fim rezistenți în fața crizelor și să arătăm solidaritate și responsabilitate. Trebuie să continuăm să arătăm, arătăm solidaritate către Africa și să abordăm cauzele migrației. Punerea în aplicare a politicii de migrație este deci complementată și este consolidată nu doar de finanțare, ci și de seria de instrumente legislative um, revenind la fondul uh, pentru azil, migrație și integrare și la fondul de securitate internă, care fac parte din această abordare cuprinzătoare. Ce fac acestea? AMIF susține acțiuni legate de diverse aspecte ale migra- managementului migrației, inclusiv azil, um, relocare, uh, transfer, um, uh, relocare și uh, integrare. Iar ISF-ul are două componente, poliția ISF, care susțin gestiunea frontierelor și susținere pentru cooperare polițienească și um, combaterea um, criminalității transfrontaliere grave. Așa cum am spus deja, îmi dau seama că e prea mică imaginea astfel încât cineva să poată să o citească pe ecran, îmi pare rău. Dar așa cum știți, uh, cele două fonduri au fost uh, crescute în mod considerabil în ultimii ani, ajungând la 10,8 miliarde la sfârșitul 2017. Și pot să revin la modul în care folosim acești bani, dar vreau să vă fac un rezumat. Avem trei modalități de execuție a fondurilor. Gestiune partajată, unde colaborăm cu statele membre. Unul este gestiunea intern, uh, directă. Uh, comisia pune în aplicare granturi și achiziții și uh, gestiune indirectă. Finanțăm organizații internaționale pe baza acordurilor pe care acestea le au cu Comisia. Și în 2017 am analizat, uh, am evaluat cei trei ani de operațiuni, uh, AMIF și ESF, și împreună cu noile propuneri uh, pentru fondurile succesoare, vom face și o evaluare interimară a fondurilor AMIF și ESF. Și în această analiză am constatat uh, lucruri foarte asemănătoare cu cele constatate de noastră în studiu, și anume fondurile reprezintă un instrument important în uh, gestiunea acestor situații dificile, au uh, o capacitate de intervenție pe termen scurt, dar și pe termen lung. Uh, fondul AMIF a jucat un rol important în ultimii ani, îmbunătățind uh, sistemele de azil și consolidând capacitatea de primire în statele membre și în um, crearea unui mediu mai demn, mai sigur și mai sănătos pentru um, solicitanții de azil după sosire. Susține de asemenea grupurile vulnerabile, mai ales uh, minorii neînsoțiți. Deci acest fond uh, își uh, îndeplinește menirea și ajunge la oamenii și la organizațiile uh, pentru care este, uh, cărora este destinat. Um, de exemplu, programele în gestiune partajată au susținut primirea unui număr de mai mult de un milion uh, de solicitanți de azil, dintre care aproximativ 160.000 de minori neînsoțiți. Mai mult de 60% de locuri de primire au fost create, crescându-se capacitatea națională de patru ori față de 2014. Mai mult de 21.000 de uh, persoane lucrează în uh, uh, aplicarea, folosirea acestui fond și peste 23.000 de persoane au fost relocate cu susținerea acestui fond. Integrarea este un alt pilon important. 3,5 milioane de migranți uh, care trăiesc uh, în mod uh, legal în statele membre, primesc asistență, um, sunt uh, ajutați pentru a se integra în comunitate și avem 4800 de acțiuni operaționale um, și instrumente de integrare care au fost finanțate de, din resursele europene. Fondul, de asemenea, contribuie și la operațiunile de returnare. 127.000 de oameni au fost returnați, dintre care majoritatea uh, au fost returnați în mod voluntar. Așa cum uh, ați spus mai devreme, ați vorbit despre programele naționale și una dintre critici este că acestea se mișcă foarte încet în absorpția fondurilor. E corect și incorrect în același timp. Pentru că atunci când începi o perioadă de finanțare, durează o perioadă destul de lungă planificarea, apoi trebuie introduse noi măsuri, deci probabil că trebuie să faci uh, niște achiziții sau o procedură, e vorba de banii contribuabililor, deci trebuie să uh, urmăm normele financiare foarte clare la nivel european sau regulamentele naționale. Prin urmare, absorpția banilor care să se transfere în plăți, să se concretizeze în plăți, poate să aibă loc cu câțiva ani mai târziu, deci până Um, după ce începe perioada de programare și, în primul rând, uh, proiectele uh, funcționează prin prefinanțare și doar, doar într-o etapă ulterioară primesc o plată finală. Asta explică puțin ceea ce arăta studiul de Bruegel, um, pentru că au lucrat cu cifrele din 2015-2017 și au spus că absorpția sau uh, plățile s-au ridicat undeva la 30-35%. Pot să vă spun că cifrele acestea sunt normale în acest moment și acum tocmai încheiem analiza conturilor statelor membre din 2017 și am văzut o creștere uriașă în plățile rulate de către statele membre ceea ce va duce la creșterea ratelor de plată către statele membre. Monitorizăm în mod periodic ce fac statele membre cu banii. Programele naționale sunt aprobate de către comisie și schimbările lor de asemenea. Deci colaborăm cu fiecare stat membru pentru ca banii puși la dispoziție de către Uniunea Europeană să fie fructificați uh, în mod optim și tocmai am avut o evaluare la mijlocul perioadei a fondului pentru a vedea unde există un surplus de fonduri, poate nu sunt folosiți adecvat banii și trebuie redirecționați acolo unde e mai mare nevoie de ei, acolo unde banii respectivi uh, au uh, valoarea cea mai uh, importantă pentru un european și pentru cetățeni. Și în acest context s-a mai spus că sistemul ISF este mai simplu decât sistemul AMIF și dacă ne uităm la structuri, se face o comparație între un fond foarte tânăr, AMIF a fost creat doar în 2013 și este operațional din 2014, cu un fond vechi, bine uh, stabilit al Uniunii Europene, și acum pregătim următoarea generație de fonduri um, am învățat foarte multe din experiențele trecutului și încercăm să îmbunătățim lucrurile cât mai mult posibil. Revenind la proiectele finanțate, pe lângă um, gestiunea partajată, există și o gestiune directă a Comisiei. Între 2014 și 2017 am alocat 243 de milioane de euro pentru acțiuni europene, o sumă care a fost crescută de la 12 milioane în 2014 la 142 de milioane anul trecut. Am finanțat aproximativ 190 de acțiuni diferite, fo- focalizându-ne mai ales asupra migrației și integrării. E vorba de granturi și de cereri de propuneri sau acorduri specifice în uh, gestiune indirectă cu organizații internaționale, cum ar fi Organizația Internațională a Muncii, uh, fondul, uh, înaltul comisariat al ONU pentru refugiați uh, și altele, poate migrația, uh, rețeaua pentru migrație și folosim acești bani pe baza unui program de lucru care este adoptat și publicat de către comisie în fiecare an. De asemenea, în setul nostru de instrumente avem și acțiuni de urgență ale Uniunii Europene, un instrument folosit destul de mult în timpul crizei, un instrument financiar care permite o opțiune flexibilă de a oferi asistență. Deci există niște condiții foarte specifice în care poate fi folosită. De obicei e vorba de un împrumut nerambursabil uh, pentru un stat membru. S-au alocat 973 de milioane uh, în, prin acest sistem în ultimii trei ani. Beneficiarii, țările beneficiare principale au fost uh, Grecia, așa cum s-a spus de la bun început, și aici colaborăm foarte strâns cu țara, avem un plan financiar pentru Grecia și împreună cu autoritățile elene discutăm în fiecare lună acest plan și îl monitorizăm uh, foarte îndeaproape la nivel foarte înalt. Grecia a primit peste 196 de milioane din 2014 uh, asistență de, fonduri de asistență de urgență bani care au mers direct la autoritățile elene pentru a crea hotspoturi, pentru a uh, consolida capacitățile de primire în Grecia, um, serviciile sanitare pentru migranți, dar am finanțat din 80 de milioane și un acord, printr-un acord cu înaltul comisariat al ONU pentru uh, locuri de primire în Grecia după 2016. Alte țări care au beneficiat de pe asistenței de urgență au fost Italia și Bulgaria. Italia a primit peste 190 de milioane, Bulgaria peste 179 de milioane în împrumuturi nerambursabile. Acțiuni care oferă susținere, cum ar fi traducere și interpretare, asistență juridică, identificarea grupurilor vulnerabile, asistență pentru persoanele care au nevoie speciale în ceea ce privește cazarea, măsuri sociale sau măsuri necesare pentru pregătirea operațiunilor de returnare. Se poate include și cumpărarea de echipament, de mijloace de transport sau de infrastructură. Deci, uh, o caracteristică esențială, uh, adică un element esențial din uh, setul de instrumente de finanțare care a jucat un rol foarte important în perioada crizei. Însă, nu, am, am preferat să nu fim nevoiți să recurgem tot timpul la finanțare de urgență tot timpul, pentru că vă spuneam că aceasta se um, declanșează în situații foarte specifice și încercăm să colaborăm cu statele europene într-o manieră mai structurată, folosind programele naționale și cele în gestiune partajată. Și nu în cele din urmă, aș dori să mai menționez faptul că există și agențiile care susțin activitatea UN Migrat domeniul migrației. Aveți reprezentanți de la unele, reprezentanți de la unele dintre acestea care vor lua cuvântul mai târziu. Pe ansamblu, cred că uh, AMIF, ISF și celelalte instrumente ale Comisiei în domeniul relațiilor externe, dar și în domeniul uh, integrării, avem un set de instrumente care avem, în care avem foarte multe opțiuni de folosit, dar sigur că nu putem face totul noi. E, în mod clar, doar uh, un element care vine în completarea a ceea ce fac uh, statele naționale din bugetele lor. Totuși, în ultimii 2-3 ani de criză, am putut să venim în ajutorul situațiilor dificile uh, Uh, într-o manieră flexibilă, oferind susținere și acum avem ocazia să uh, folosim lecțiile învățate uh, în pregătirea următoarei perioade de programare din următorul cadru financiar multianual. Și vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, madame, pour, euh, pour cet éclairage. Mulțumim, doamnă, pentru aceste explicații, spune domnul Artui, după cum am ascultat, uh, am uh, primit multe informații și împreună cu colegul Moraes voi co-prezida primul grup de discuții și uh, acesta se, primul grup de discuții se intitulează de la atribuire până la punerea în aplicare, evaluarea obiectivelor și apoi în aplicare a fondului pentru migrații și azil în Uniunea Europeană. Acest grup se va concentra asupra primei faze a ciclului bugetar și ne va permite să urmărim fluxul financiar în domeniul migrației și azilului, începând cu momentul în care obiectivele sunt stabilite la nivel politic, prin atribuirea mijloacelor bugetare și până la punerea lor în aplicare la fața locului se, vom uh, asculta experiențe și provocări relevate de la partenerii de la fața locului și de către experți în domeniul migrației, astfel încât uh, am încheiat ce am de spus și dau cuvântul uh, domnului Moraes. Mulțumesc, Jean. Avem niște invitații extraordinare uh, pentru acest prim grup de discuții. Începem cu George Caminis. Uh, domnul George Caminis este primarul Atenei, dar uh, vorbește aici și în calitate sau numele parteneriatului pentru includerea migranților și refugiaților, agenda urbană pentru UE. Urăm bun venit! Apoi colegii de la diverse agenții, domnul Fabrice Legeri, director executiv Frontex, uh, îi urăm bun venit, domnul Jean-Pierre Schembri, șef de comunicări și uh, unitatea pentru parteneri implicați, EASO, doamna Iosefine Libl, Eh, șef avocat internațional Consiliul European pentru Refugiați și Exilați și doamna doctor Lilian Turdi din partea Universității din Oxford. Așadar, pentru a respecta timpul alocat, eh, că niciodată timpul nu are răbdare cu noi, eh, știu că membrii comisiilor note doresc să pună și întrebări punctuale, că de asta ne-am și întrunit aici. V-aș ruga să respectați fiecare un timp maxim de 8 minute că apoi veți avea întrebări din partea colegilor mei. Deci dau cuvântul primului invitat, așadar urându-i bun venit domnului Georgios Caminis, primarul Atenei. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați președinții ai comisiilor parlamentare. Vreau să vă mulțumesc călduros pentru invitația adresată de a participa la această audiere în comun, pentru că am ocazia să vorbesc despre un subiect foarte important în fața 2015-2016 cu fluxul de sute și sute de mii de refugiați din Atena, ne-am trezit într-o situație de urgență, a trebuit să acționăm rapid și să găsim și resursele necesare. Astăzi, după 2 ani și jumătate pot să vă spun uh, cu convingere că uh, Atena n-ar fi reușit să gestioneze această criză a refugiaților dacă nu s-ar fi bucurat de susținerea partenerilor europeni și dacă n-ar fi avut acces la resurse europene în cadrul diverselor uh, programe. Atena gestionează mai bine de 20 de milioane de euro pentru chestiuni ce țin de migrație și refugiați ceea ce ne permite să oferim condiții demne de cazare refugiaților, să le oferim uh, informații aduse la zi, să coordonăm mai mult de 75 de ONG-uri, să creăm noi programe inovatoare pentru uh, uh, incluziunea socială, toate acestea fără niciun fel de sprijin de la bugetul național. Încă de la începutul crizei am încercat să găsim resurse peste tot unde am putut. Atena a fost uh, primul oraș grec care a obținut resurse de la programul de ajutor umanitar al înaltului comisariat uh, ONU, după care uh, alte 13 localități ale Greciei și-au adus contribuția pentru gestionarea crizei. crizei. Și în cadrul acestui program, până acum, am uh, cazat în 300 de apartamente în oraș, peste 4.000 de persoane, ne-am lovit și de obstacole serioase pentru că legislația nu, nu permitea absorpția de bani publici. Din păcate, obstacolele astea au dus la întârzieri de cel puțin, de, cel puțin 3 luni pentru demararea programului, dar am găsit resurse pentru a înființa centre de incluziune a migranților prin Fondul Social European. A participat la e, eh, programul de acțiuni urbane inovative am, uh, ne bucurat de aprobarea unui proiect pilot uh, susținut cu 5 milioane de euro pentru un model uh, nou de integrare socială. Am obținut finanțare tocmai pentru că acest program se adresa în mod exclusiv autorităților locale. Eh, în plus, eh, mă opresc asupra două alte programe importante pe care le-am conceput și le-am realizat noi și vorbesc despre ele pentru că eh, sunt un fel de exemplu de probleme cu care se pot confrunta orașele în ce privește finanțarea. Vorbesc despre un centru de coordonare înființat pentru 75 de organizații și servicii ale orașului și de observatorul de fluxuri migratorii care ne-a furnizat date foarte importante referitoare la procesele de uh, incluziune socială. Și pentru ambele programe am uh, făcut propuneri foarte bine precizate, cu costuri uh, foarte precise și uh, asta imediat ce a fost comunicată existența acestui fond. Din păcate au fost probleme legate de birocrație și ministerul n-a reușit să ne ajute la timp. Așadar, am continuat și a mers înainte cu ajutorul uh, fundațiilor uh, uh, de tip filantropic și aceste două programe sunt astăzi un succes, deși, din păcate, se va încheia finanțarea. Acum nu mă voi opri la toate problemele pe care a trebuit să le înfruntăm de astăzi și în numele Parteneriatului pentru Includerea Migranților și Refugiaților, aș vrea să lansez un mesaj foarte clar și anume că noi solicităm sprijinul Uniunii Europene pentru a putea conlucra mai eficient Astăzi noi prezentăm rezultate importante ale muncii făcute cu această agenda urbană, Urban Agenda, și cu, în parteneriat în ultimii doi ani. Asta pentru a uh, dispune de un cadru financiar al Uniunii Europene și mă refer la asta și, mă refer și la uh, perioada anterioară, 2000 2011-2017. Foarte importante elementele pe care le vom discuta astăzi, pentru că au fost discutate și adoptate la toate nivelurile de guvernare reprezentate în parteneriat, deci inclusiv la nivelul statelor membre. Care au fost principalele probleme cu care ne-am confruntat? Mai întâi am văzut că programarea resurselor rămâne exclusiv la nivelul regiunilor sau statelor membre. Deci orașele, nivelul local, nu sunt implicate nici în proiectare, nici în programare și în unele state membre autoritățile locale nici măcar nu sunt recunoscute ca fiind parteneri oficial. Deci e nevoie de o mai bună raționalizare a resurselor cu implicarea și autorităților locale, ba chiar cu participarea lor substanțială. În plus, propunem o colaborare mai eficientă între guverne, regiuni și autorități locale pentru a promova caracterul complementar al resurselor uh, AMIF și ESF și EDF, EDF care ar conferi mai multă transparență gestionării resurselor în ansamblul lor. Uh, orașele au acces limitat la aceste resurse, cum se și vede din exemplul Atenei uh, ar trebui să fie mai flexibilă absorpția fondurilor europene la nivel local. Asta s-a văzut în uh, cei doi ani, 2015-2017, dar s-a văzut și în cazul uh, marilor catastrofe provocate de climă. De aceea, raportul uh, propune ca în anumite condiții localitățile să poată avea acces direct la fonduri europene, cum este AMIF, în plus, se propune să se asigure accesul uh, localităților, orașelor, municipiilor la resursele neabsorbite de state deci se fac recomandări pentru a se înființa un grup pilot de uh, orașe care să beneficieze de această absorpție. Se prevede și uh, implicarea sectorului privat și a societății civile. Uniunea Europeană trebuie să sprijine această dezvoltare cu înființarea unor instrumente financiare corespunzătoare. Există propunerea în raport de a se înființa un mecanism uh, format într-un mix de instrumente financiare, așa numitul blending, uh, pentru orașele și IMM-urile care să poată obține împrumuturi din partea Băncii Europene pentru Investiții și, în fine, ca să se evite existența unei politici urbane cu două viteze și pentru existența unei implicări globale a tuturor, e bine să fie programe de susținere tehnică care să permită și, permită și micilor localități care nu au cunoștințele necesare să aibă totuși acces la resursele comunitare la fel și în cazul organizațiilor neguvernamentale. Deci uh, nu i vorba că totdeauna cere mai mulți bani, ci că recomandările prevăd o finanțare mai eficientă. Pentru noi această agenda urbană trebuie să constituie unul din parametrii noi politici de, noi politici de coeziune a, unități, a Uniunii Europene cu implicarea capitalelor, dar și a orașelor mai mici, care au demonstrat în repetate rânduri că au capacitatea să facă față responsabil marilor provocări cu strategie și în mod coerent. Și mă bucură să văd că acest mesaj se răspândește în toată Europa. Mă gândesc la recenta propunere a președintelui francez Macron pentru un program european de finanțare a comunităților locale care găzduiesc uh, refugiați pentru a ieși din uh, discuția privitoare la cotele de distribuție a migranților. Fluxurile sunt în continuă creștere, e nevoie și de un proces de relocare, uh, orașele se află sub presiune, e nevoie de politică europeană pentru uh, primirea pentru prima primire, inserare și o finanțare mai eficientă. Mulțumesc. Very much, uh... Mulțumesc, domnule Caminis, primar al Atenei, mulțumesc și că ați respectat timpul alocat. E de folos pentru că și membrii trebuie să poată lua cuvântul. Deci vă mulțumesc din nou și acum uh, domnul doctor uh, Fabrice Legeri, director executiv al Frontex, are cuvântul. Thank you very much, uh, Mr. Chair of the Libe Committee. Mulțumesc, uh, domnule președinte al Comisiei Libe, domnule președinte al Comisiei Bugete. În... Vă mulțumesc uh, pentru posibilitatea de a participa la această ședință comună. Contribuția mea se va referi la cheltuielile pentru protecția frontierelor. Uh, provocări deosebit de diverse și nu se rezumă doar la migrație. În introducere voi uh, da câteva informații cu privire la bugetul agenției Frontex, evoluția acestuia de la noul mandat în calitate de agenție europeană de pază a frontierelor de milioane de euro și în 2019 bugetul previzional este de 333 de milioane de euro. Sigur că bugetul agenției are mai multe rubrici. Beneficiarii fondurilor sau cheltuielilor efectuate de agenție sunt în marea lor majoritate serviciile naționale ale statelor membre, care contribuie așadar la efectuarea observa o creștere a cheltuielilor de dotare, de asemenea, contractele agenției care sunt în curs în acest moment și având ca obiectiv închirierea sau procurarea de echipamente tehnice de vehicule reprezintă astăzi aproximativ 45 de milioane de euro. Acestea sunt contractele în curs, iar contractele programate pentru 2018 au, se ridică la o sumă de 44 de milioane de euro. Returnarea votată de Consiliul de Administrație al Agenției pentru un buget de 50 de milioane de euro. De asemenea, trebuie observat că finanțarea agenției se face din mai multe surse. Sigur că, e, pe de o parte, avem bugetul Uniunii Europene și repartizarea, uh, cu excepția Regatului Unit și Irlanda, care nu fac parte din Schengen, dar avem finanțări și de la state care nu sunt uh, partea Uniunii Europene, Elveția, Norvegia, Islanda și Liechtenstein, state asociate spațiului Schengen și apoi a programe de asistență tehnică, parteneriatul estic, ipa în Balcanii de Vest, AFIC în sprijinul Africa Intelligence uh, Community și parteneriatul sudic în curând. Uh, subiectul de pe ordinea de zi, uh, evaluând eficiența și eficacitatea cheltuielilor și în scopul de a identifica învățămintele de tras pentru viitor, aș dori să vă atrag atenția asupra două părți importante care au fost create și care uh, deseori ne împiedică să obținem o valoare adăugată de la fonduri. Prima, primul astfel de factor este um, diferența între managementul uh, frontierelor și securitatea internă. Uh, pe de o parte, subvențiile acordate agențiilor uh, care vizează managementul frontelor, managementul migrației și securitatea internă, inclusiv uh, combaterea criminalității organizate și prevenirea terorismului. Cu alte cuvinte, prin investirea în agenție și în autoritățile de gestionare a frontierelor, contribuiți la securitatea internă a uh, zonei Schengen de liberă circulație nu se poate evalua eficiența cheltuielilor legate de mm, protecția frontierelor dacă ne uităm numai la funcția sa suport de management. Și aș merge și mai departe. Uh, dimensiunea maritimă. Frontex este o agenție de pază, de frontieră și de coastă. Uh, avem noi misiuni, avem o cooperare puternică cu alți actori maritimi, uh, Agenția de Control al Pescuitului, Agenția de, mm, din domeniul maritim, cu contribuții în managementul frontelor, cu contribuții în managementul securității, cu contribuții și la alte politici. În al doilea rând, o a doua mm, divizare care s-a făcut, cum spuneam, și care este negativă, uh, ar fi următoarea. Agenția versus statele membre. În mod tradițional, instrumentele de solidaritate financiară ale statelor membre, cum ar fi uh, instrumentul pentru uh, frontierele europene, au fost izolate de către, uh, față de finanțările agenției. Avem instrumente separate care sprijină autoritățile competente din statele membre și care sprijină agenția. Și trebuie să ne dăm seama că există sinergii pe care le ratăm între uh, statele membre și agenție. Noul mandat al agenției spune că managementul frontierelor și activitățile de pază de coastă din acest domeniu sunt o responsabilitate comună a Uniunii Europene, reprezentată de Frontex și, uh, statele, și a statelor membre am creat prin a, regulamentul privind uh, paza de coastă un uh, concept al uh, frontierei și al uh, coastei, uh, al pazei de frontieră și al pazei de mm, coastă europeană, care arată necesitatea coordonării și sunt exemple foarte concrete de sinergie, analiza strategică, uh, analiza, evaluarea vulnerabilităților, precum și strategia privind managementul integrat al frontierelor pe care trebuie să o adoptăm în acest an ar trebui să uh, fundamenteze stabilirea priorităților atunci când se, uh, se decide sprijinul financiar din acest domeniu și cred că poate fi un instrument pentru a avea o uh, perspectivă armonii, armonizată de sprijin financiar. Acțiunile trebuie să fie coordonate prin coordonarea capabilităților uh, prin intermediul uh, sub fondurilor alocate agenției și statelor membre. Prin urmare, alocăm capacități și capabilități pentru a proteja și pentru a gestiona aceleași frontiere externe. ISF, Fondul pentru Securitate Internă, trebuie să fie folosit cel puțin în teorie ca instrument care să asigure disponibilitatea anumitor echipamente grele pentru operațiunile Frontex, um, uh, nave, aeropo, um, <laughs> ce scuze, elicoptere, aeronave. Câteva concluzii pentru viitor. Aș recomanda, în baza experienței noastre la uh, Frontex, uh, o abordare bazată pe metodologia bugetelor uh, bazate pe acțiuni. Uh, le-aș numi astfel fonduri multi, fonduri polivalente care să uh, rezolve să se combine utilizarea financiară, managementul financiar și responsabilitatea și care în același timp să servească și drept uh, un mod de informare a ceea ce s-a făcut în scopul uh, fundamentării a ceea ce se va vota pe viitor. Uh, câteva cuvinte și despre modul interguvernamental de punere în comun a resurselor pentru Frontex. Această punere în comun a resurselor pentru Frontex rămâne de ordin național uh, și rămâne obiectul unor negocieri deosebit de complexe nici fondul pentru uh, frontierele europene, nici fondul pentru securitate internă nu au reușit să întărească capacitățile naționale pentru a asigura o echipare tehnică suficientă pentru operațiunile uh, Frontex. Deci trebuie să mergem mai departe și să ne asigurăm că Președintele întrerupe, rugând vorbitorul să încheie. Deci pentru a-și îmbunătăți capacitățile în termen de personal și de echipament în vederea um, apărării interesului comun uh, la frontierele externe. Aceste capabilități ale Frontex, proprii ale Frontex, ar trebui să fie capacitățile principale pentru activitățile noastre operaționale, iar resursele naționale puse în comun să fie o completare. Și ajung și la concluzie. Viziunea mea pentru viitor ar fi următoarea Instrumentul pentru solidaritate financiară a statelor membre, așa cum a fost el propus în noul CFM, să rezolve uh, problemele și deficiențele în sistemele de gestionare a frontierelor și să se axeze pe modernizare și inovație. Uh, deci un accent pe termen mediu și lung. Ia. uh, fondurile pentru Frontex să sprijine operațiunile la frontierele externe, mai ales în situațiile de criză și situațiile excepționale, asigurând o reacție operațională promptă. Ambele instrumente să fie coordonate, mai ales în ceea ce privește programarea noului instrument financiar și luând în considerare programul Frontex votat de Consiliul de Administrație al acestei agenții. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul acum lui Jean-Pierre Chembri uh, de la EASO cu aceeași uh, invitație de a vorbi 8 minute pentru a ne asigura că vom avea destul timp și pentru întrebări, mai ales având în vedere că um, o parte din public a părăsit sala. Like to thank the, uh, the chairs for, for this invite. Um, it's an for me to be Da, mulțumesc. Uh, basically, the crisis of 2015, which started in 2015, has called... Așadar, agenția mea EASO uh, a fost îndemnată să-și uh, sporească nivelul operațiunilor de urgență. Asta a însemnat că trebuie să utilizăm sute de experți și interpreți împreună cu mai întâlnită până acum. Recunoaștem că până în această provocare nu mai avusesem niciun fel de experiență sau activitate operațională, nici măcar uh, coloana vertebrală administrativă necesară pentru a susține asemenea operațiuni. În plus, de multe ori agenția a trebuit statele membre cu utilizarea AMIF, de exemplu. Totuși, pentru că capacitatea tuturor membre de absorbție a fost scăzută, noi am fost solicitați să intervenim pentru a putea juca un rol uh, important, am avut nevoie de fonduri suplimentare și deja în 2015 am avut primele modificări bugetare și în 2016 de operațiuni, mai ales în Italia și în Grecia, utilizat pentru uh, lucrători, uh, interpreți și așa mai departe. Apoi uh, a fost nevoie de uh, finanțare suplimentară pentru punerea în aplicare și și aici am utilizat uh, modificat uh, chiar de patru ori, domnule președinte, pentru a răspunde nevoilor politice ale statelor membre, uh, angajamentelor asumate de aceștia și contribuția UE la bugetul EASO a a crescut de șase ori între 2014 până la de euro. Deci, vedeți cât de mult a crescut vorbim și aflându-ne într-un context al unei propuneri, care știm toți că este pe masa noastră, Agenția Europeană pentru Azil, care uh, va avea noi misiuni, pentru aia din nou va fi nevoie de finanțare suplimentară și pentru noi. Noi considerăm și sigur că statele membre aflate sub presiune au nevoie continuă de ajutor pentru necesitățile lor de azil și se uh, preconizează uh, că această presiune va rămâne și pe viitor. Acum să vedem ce am învățat din experiențele noastre. Capacitatea de a mobiliza fondurile cât mai rapid posibil, mai ales pentru agențiile europene, trebuie să fie uh, o problemă care să fie rezolvată. De asemenea, am uh, putut vedea că um, cheltuielile noastre operaționale sunt predictibile doar parțial. E foarte dificil să prezici ce se vede nevoie care sunt în continuă schimbare Deci, practic, nu putem avea aceeași abordare pentru toată lumea și ăsta este principalul meu mesaj de astăzi. În ce privește finanțarea AMI, ar putea avea mai multe avantaje din partea susținerii Comisiei și a instituțiilor europene în ce privește cunoștințele tehnice, în ce privește cum, modul în care au utilizat agențiile aceste fonduri Bine, pot vorbi doar din proprie experiență, dar considerăm că utilizarea acestor fonduri de către agenții trebuie să fie uh, utilizată doar. Sigur că știu că este un elefant în cameră și anume recunoaștem că există domenii uh, unde agenția mea poate să-și îmbunătățească activitatea, de exemplu gestionarea uh, financiară, Eh, achizițiile. Acum mă refer și la observațiile din raportul Curții de Cont, eh, descărcarea în aprilie și este vorba despre amânarea eh, descărcării pentru bugetul anului trecut. Asta va face tot ce este în putință. Acum Parlamentul European așteaptă și rezultatele unei anchete a OLAF. În primul rând vreau să spun că uh, Sigur, criza ne-a luat cu, pe toți prin surprindere, inclusiv pe ASO. La acea vreme nu aveam experiența necesară. Noi am încercat să reacționăm cât, uh, de, cât mai bine posibil și am adus totuși pentru Grecia valoarea adăugată și mai ales pentru Italia experiența cum uh, vom face ce e necesar ca să corectăm lucrurile pentru a putea ajuta în continuare, mai ales pe statele membre din prima linie, pentru că ajutorul nostru este foarte necesar. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și acum dau cuvântul următoarea invitate doamna Iosefină Libel, din partea doamnă, aveți cuvântul. vorbesc în numele ECRA, o alianță europeană de 95 de ONG-uri care se ocupă cu protecția drepturilor persoanelor exilate, strămutate, migranți. Mă voi... 2018, deci chiar la începutul acestui an, și de asemenea mă voi baza și pe informațiile din partea membrilor noștri care au beneficiat de finanțare AMIF. Deci o recapitulare era leagă de ce azi, mă rog, prioritatea legată de azil, apoi prioritatea legată de integrare, Uh, cu strategii de returnare, priorități, mai multă uh, solidaritate și partajarea eforturilor și apoi mă voi concentra asupra aspectului bugetar. Da. E chestiunea lucrărilor inițiale, ale fondurilor AMIF pentru programele naționale și faptul că tot 2012 deci principala locare s-a îndreptat spre țări cum ar fi Regatul Unit, Italia, Franța, Grecia, Spania, Acum, sigur că și în 2017 și dacă vedeți următoarea imagine, e, vedem că natura, există o natură disproporționată a acelei finanțări, asta mentală importanță în aceste țări. Vedem, de exemplu, în Ungaria, Italia, Bulgaria, asistența de urgență a fost mai mult decât alocarele de bază. Am incorporarea celor mai recente date Eurostat pentru Uh, cereri de azil ale uh, cetățenilor țărilor terțe, PIB, statele membre trebuie să aloce 20% din finanțare către azil și 20% pentru prioritățile de integrare și vreau se plătesc mulți bani în returnări în unele state, de exemplu Regatul Unit, apoi uh, azil, uh, migrație legală și de eliminarea degrajului între alocare și cheltuire și atunci să ne asigurăm că pentru viitorul CFM uh, fondul de migrație și azil include măcar 50%. If we now turn to from allocations to spending. Um... Și acum dacă ne uităm la cheltuieli, din nou, Aici facem o imagine de ansamblu comparativă cu privire la execuția fondurilor uh, AMIF. Ați auzit uh, și că există datelor pe care le-am avut la dispoziție în septembrie 2017. Și pe baza cercetărilor noastre, așa cum se spune în temeiul juridic al uh, AMIF, să se facă niște actualizări ale programelor naționale, acțiuni, beneficiari, toate aceste informații să... Pentru că avem așa de puține date privind execuția fondurilor, am uh, dezvoltat un chestionar pe care l-am uh, circulat la unitățile noastre prin societăți pe care statele membre vor să le promoveze. Um, un lucru interesant este legat de complementaritate și valoarea adăugată. Din, uh, folosite mai degrabă pentru a înlocui fondurile naționale și acest lucru ar trebui să fie clarificat în următorul CFM. Ce reprezintă uh, plăți de bază și ce reprezintă acțiuni complementare? Vă mulțumim pentru acest raport cuprinzător și acum aș dori să dau cuvântul uh, următorului nostru intervenient, uh, doamna Lilian Țurdi de la rețeaua Odiseus. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru invitație. Înțeleg că sunt uh, ultima persoană care intervine în acest grup de discuții, deci o să încerc să fiu cât mai succintă. Dacă există un mesaj uh, important referitor la finanțare este să se facă trecerea de la o abordare uh, de răspuns de urgență la, uh, în proiectarea fondurilor viitoare pentru următorul cadru financiar multianual. Și Comisia Europeană în uh, propunerea de buget recentă și grupul la nivel înalt privind resursele proprii recunosc în mod explicit că gestiunea migrației uh, politica de azil și mai, uh, mai simplu. Că toate statele membre beneficiază de pe urma acțiunilor statelor membre care sunt susținute prin acest buget, fie că e vorba de gestiunea frontierelor externe sau uh, Uh, pun în aplicare acheul uh, uh, privind azilul, fie că e vorba de primiri, de procesări, de cereri de azil și așa. Au bazat foarte mult pe finanțare de urgență în timpul așa numitei perioade de criză a refugiaților. Volumul finanțării influxului de migranți au folosit fonduri de urgență. S-au um, între 2014 și 2016 um, putem să vedem că pe lângă Grecia și Italia, Germania, țările de jos, Franța, Belgia, Austria au folosit ceea ce arată nevoia uh, de susținere europeană pentru operaționalizarea politicilor în domeniul migrației și azilului. Deci, o uh, chestiune care este generalizată, nu caracterizează doar câteva state membre. Uh, și aceste probleme probabil că nu, probabil că vor uh, uh trece. Într-adevăr, s-a crescut uh, uh, susținerea prin agențiile europene și în același timp s-a oferit um, susținere specială. Um, aceste locări de fonduri se numesc în continuare asistență specială, deși în anumite state membre, cum ar fi Grecia și Italia, excepțională acestor nevoi. În ceea ce privește canalele de migrație, au fost mobilizate mai multe instrumente, cum ar fi mecanismul de protecție civilă. Acesta are anumite limite, nu este o linie bugetară suplimentară, poate să aloce doar resurse nefinanciare, cum ar fi, de exemplu, echipament relevant, și se bazează și pe contrimite limite, nu este o linie bugetară suplimentară, poate să aloce doar resurse nefinanciare, cum ar fi, de exemplu, echipament relevant, și se bazează și pe contribuțiile voluntare ale statelor membre. Deci răspunsul la nevoile existente um, a fost uh, mult prea mic. Însă, intracomunitar, uh, pentru statele membre afectate de influxul de refugiați și, refugiați și migranți, mai ales pentru Grecia, un alt instrument excepțional care are o perioadă de activare de 3 ani de zile și va expira în 2019. Până în aprilie 2019, 18, aproximativ 600 de um, care vizau oferirea de protecție, de asistență um, alimentară și non-alimentară pentru uh, refugi subnațional, deci regional. Um, ar putea să se folosească experiența acumulată din uh, uh, implementarea altor fonduri, cum ar subnațional, deci regional. Um, ar putea să se folosească experiența acumulată din uh, uh, implementarea altor fonduri, cum ar fi fondurile structurale. De asemenea, simplificarea modului de administrare a fondurilor ar fi bună. Sistemele de gestiune și control ale statelor membre sunt foarte complicate, necesită resurse umane și financiare mari pentru operarea lor uh, eficientă și, în acest sens, absorpția de fonduri europene costă bani există mai multe linii de finanțare în gestiune partajată, așa cum a propus Comisia, un pas în direcția bună. Prin această eficientizare ar trebui să reușim să um, desfășurăm procedurile în mod cât mai puțin oneros. Apoi, complementaritatea cu alocările financiare pentru agențiile europene, așa cum a spus directorul executiv al Frontex, lucru important, precum și complementaritatea între liniile de finanțare și uh, instrumentelor și, instrument, și între instrumente, cum ar fi cele structurale, care trebuie să fie negociate um, având uh, în vedere sinergiile um, transversale între politici. Deci instrumentele pentru susținere de urgență ar trebui să fie uh, un complement um, la uh, linii bugetare structurale, cum ar fi politica de coeziune. Merci à nos cinq intervenants. Mulțumesc, mulțumesc doamnă, mulțumesc uh, celor cinci uh, experți uh, care ne-au împărtășit experiențele lor, ceea ce constată pe teren, despre cum se implementează fondurile pe care le votăm aici la Parlament. Și înainte de a deschide dezbaterea cu colegii, am fost la frontiera franco-italiană, la Bardonichia și la Ventimilie și uh, eram însoțiat, însoțit de colegul meu, uh, domnul Vioti, și ne-am întâlnit cu aleși locali din Franța și din Italia, care erau foarte surprinși să ne vadă. Aveau sentimentul că sunt ignorați. Le implementează în prezent, uh, va fi nevoie de o mai bună asociere a acestor aleși locali. Acordul de... Uh, în ce privește respectarea acordurilor de la Dublin și restabilirea frontierelor, senzația lor era că asta nu împiedică migrelor, al traficanților care mm, trec pe migranți dintr-o parte în alta. Și adresându-mă directorului Frontex, agenții dumneavoastră poartă uh, uniforma Frontex, uniforma Uniunii Europene, Uniunea Europeană este vizibilă la... Uite. Uh, sigur că facem eforturi să facem ca Uniunea Europeană să fie vizibilă. Uh, ofițerii desfășurați în uh, art. De asemenea, mm, ofițerii au și o vestă, deci avem un întreg kit, uh, un întreg set de dotări care asigură vizibilitatea, iar în ceea ce privește navele și echipamentele tehnice cele mai costisitoare, acolo avem niște dificultăți tehnice juridice, mi se spune, însă e adevărat că uneori sunt obligat puțin să uh, fac uh, presiune asupra statelor. În orice caz, uh, unele din statele participante ne și întreabă ce drapel trebuie să arboreze și sunt gata să arboreze drapelul european. Președintele, pentru că Europa trebuie să fie vizibilă în acțiunile pe care le conduce. Doamna Sojdrova. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat uh, cuvântul și voi continua în limba cehă. În primul rând, Aș dori să mulțumesc uh, primarului Atenei. Acum trei săptămâni am fost și eu la Atena și uh, pe insula Lesbos și trebuie să vă spun că eforturile făcute pentru refugiați, în tabele de refugiați, uh, uh, eforturile Uniunii Europene sunt cu adevărat vizibile. Am vizitat și centrul Frontex și am o întrebare pentru uh, directorul Frontex. Ați spus că este nevoie de personal suplimentar pentru Frontex și aș vrea să știu dacă uh, angajații Frontex sunt uh, sau vor fi funcționari sau polițiști sau uh, aveți nevoie de persoane care să protejeze frontierele, ce specializare aveți nevoie ca personal suplimentar. Și în concluzie, aș mai vrea să spun că în prezent um, se pare că există o presiune a migrației uh, de proveniente din Turcia către insule, la frontiera așadar dintre Grecia și Turcia. Cred că aceste frontiere nu sunt uh, suficient protejate. Uh, fluxul de, afluxul de refugiați este în creștere și uh, capacitatea de a-i primi nu este suficientă. Și atunci mă întreb dacă protecția acestor coaste și acestor frontiere este luată în calcul. Vă mulțumesc în orice caz pentru munca dumneavoastră și cred că prezența Uniunii Europene în aceste locuri este vizibilă. Și aș vrea să apreciez ceea ce se face și guvernul Uh, grec ar trebui să se implice, de fapt, mai mult. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Vergia, vă rog. Dinte, îmi pare rău că uh, colegul nostru Arciu a plecat, pentru că în calitate de membru al grupului de lucru pe Schengen, i-aș fi spus că dacă front uh, vrut să o exprime. Și în al doilea rând, uh, Da, avem o problemă cu vizibilitatea finanțărilor europene. Dacă nu mă înșel, totalitatea sau măcar marea majoritatea acestea sunt plătite statelor care apoi le alocă după cum doresc. Mă rog, nu chiar după cum doresc, dar fără să menționeze neapărat că sunt fonduri europene și uh, am fost deseori la Cale, am avut întâlniri cu doamna prefecta regiunii norpad calais și într-o misiune libe, doamna prefect ne-a întrebat de ce Uniunea Europeană nu ajută Franța în problema cale. Sunt mai multe probleme legate și de alocare și de aplicare. Așa cum spunea și domnul Lejeri de la Frontex. Așadar, ne uităm la alocările sau planul de alocare de fonduri al Comisiei cu o creștere substanțială a fondurilor în următorul CFM la această linie bugetară. Cuscă sau nu am înțeles dacă 10.000 este ceea ce vă doriți sau este doar o cifră care a fost uh, vehiculată din altă parte. Și cum veți, sau dacă așa plănuiți, cum veți desfășura aceste forțe? Întâmplă dacă aceste forțe sunt uh, desfășurate pentru gestionarea unei anumite crize și când se întâmplă o altă criză, uh, ce, ce fac ei? Uh, stau, fumează, beau ceva și nu? Mai servesc la nimic pentru că nu putem să-i mutăm? Mergem în direcția cea bună? Mulțumesc foarte mult, domnule Howard, și am și eu câteva întrebări. Mă rog, una. Datele privind uh, implementarea fondurilor uh, legate de migrație nu sunt uh, întotdeauna suficiente și cele care există ne arată că implementarea este lentă. De ce Comisia nu a implementat un mecanism de raportare care să permită co-legislatorului să ia decizii avizate în cadrul procedurii bugetare? Aceasta este întrebarea mea. Domnule doamna Gminder de la Comisie și domnule Lejerii, de la Frontex. Vreți să răspundeți la aceste întrebări? Întâi Comisia. Yes, please. <laughs> Äh, Haideți să încep eu să răspund uh, doamnei Gresle. Poate, în primul rând, posibilitatea ca și orașele să primească bani din fondurile europene, în cazul AMIF, este posibil acest lucru, dar numai uh, prin uh, acest lucru depinde și de autoritățile naționale. Deci există țări în care uh, autoritatea națională care este responsabilă cu gestiunea AMIF uh, colaborează foarte bine cu orașele și le pune fondul la dispoziție. În alte state acest lucru funcționează mai puțin, dar există această posibilitate și pentru fondurile următoare vom lua în considerare acest lucru pentru că este clar că e o problemă. Sigur că întrebarea care se pune apoi este și cine controlează uh, aceste fluxuri uh, de bani și cum se face auditul fondurilor. Apoi, în altul comisariat al ONU și ei sunt uh, prezenți acolo pe insulă. Nu pot să vă dau toate detaliile ale tuturor Uh, acordurilor pe care le avem, dar în altul comisariat este acolo și pentru a consolida capacitățile de primire și contractul cel mai important pe care îl avem cu ei uh, se referă uh, la Grecia continentală, unde este um, din nou foarte mare nevoie de capacități de primire pentru uh, refugiații care ajung în partea continentală a Greciei. Apoi, legislația care a fost adoptată în 2013, cred că este mai puțin important cum anume calculăm oamenii care au nevoie de azil, cei care trebuie returnați, cei care trebuie uh, să primească uh, azil. Întrebarea este care este perioada în care apar problemele. Întotdeauna este vorba de cifre statistice uh, pe care le avem din 2010-2011, situația, sigur, fiind foarte diferită față de astăzi. Pentru noi, o lecție importantă pe care am învățat-o pentru următoarele fonduri, pentru propunerile noi um, care vor veni spre legiferare la Parlament și la Consiliu, este că perioada pe baza căreia se calculează cheia de uh, distribuirea fondurilor, aceasta trebuie să fie flexibilă să poată fi adaptată evoluțiilor situației și de aceea vom face niște ajustări uh, tehnice că, pentru că sunt necesare. Acesta este o mare critică și e o chestiune importantă pentru noi. Dar nu dorim să avem uh, nu dorim să avem fondul de urgență ca instrument permanent. Uh, Um, fondul pentru Grecia este um, complet uh, alocat și acesta trebuie să fie o măsură uh, complementară pentru a ne asigura că dacă mai apar uh, sarcini suplimentare pentru anumite state membre să poată fi finanțate și acestea. Dar, în general, obiectivul nostru, așa cum am spus și mai devreme, este să trecem către o susținere structurală. Este un alt element important pentru noi. Apoi, întrebarea referitoare la transparență. Da, am auzit și eu că ar trebui să îmbunătățim uh, acest lucru. Nu e ușor uh, să ținem la curent toate informațiile, să actualizăm informația din statele membre, să există o decizie a Comisiei foarte transparentă referitoare la fondurile pe care le plătim statelor membre după ce acestea, acestea ne prezintă toate documentele contabile pentru fiecare exercițiu financiar și această decizie se ia la sfârșitul lui mai, începutul lui uh, iunie și um, e vorba de de cifre pe care le punem la dispoziție, dar, într-adevăr, e multă muncă contabilă. Persoanele la frontierele externe. Și ce am făcut acum uh, în legătură cu personalul suplimentar? Am alocat uh, personal suplimentar actual de funcționare. Faptul că folosim baze de coastă de la uh, baze de frontieră de la mm, statele membre arată că ne-am 2015, mi-aduc aminte că puteam să desfășurăm pe teren 350 de ofițeri. Acum, în momentul de mod, model de afaceri, dacă vreți, trebuie să ne gândim la acest concept de urgență ca unitatea centrală de la ETIA să fie găzduită de Frontex ca parte din activitatea de gestionare a uh, ofițerii Frontex, că ar fi leneși sau ar fi uh, bețivi, pot să vă <laughs> liniștesc. Uh, se vor întoarce acasă. Sigur că având 1500 de persoane pe teren, nu putem să-i cunoaștem pe toți, dar avem un cod de iere. Ja, vielen Dank. Genau, bitte schön, Herr Kaminski intervenția noastră suplimentară, domnule Camin, și acum începem cel de-al cu invitații cel de-al doilea grup. Mulțumesc. Acum uh, o acordăm uh, atenție mai îndeaproape execuției fondurilor și mă bucur că avem alături de uh, noi și membrii ai Curții de Conturi Europene care au realizat un raport în acest sens um, doamna Lamarck, și vă rog să nu depășiți 10 minute, dacă e posibil. Doamna Lamarck, mulțumesc, doamna președintă. Uniunea Europeană, deci din partea Cursului de Conturi, Uniunea Europeană, confruntată cu criza migrației, a trebuit să treacă prin situații de urgență și probleme uh, de o gravitate excepțională au crescut și sumele uh, alocate și pentru agenții, s-au creat și noi instrumente de finanțare, uh, s-au întreprins acțiuni cum ar fi hotspot-urile, punctele de acces, uh, s-au făcut eforturi de mobilizare a tuturor actorilor europeni și naționali, curtea de conturi ține cont de importanța acestor mize și atunci a înscris chestiunea migrației și azilului între prioritățile sale de control. Uh, și din 2016 încoace am întreprins cam 10 uh, acțiuni în chestiuni legate de migrație, azil și subiecte legate de acestea, cum ar fi, de exemplu, dimensiunea externă a migrației. În raportul anual privitor la exercițiul 2016, deci anul trecut, pentru prima oară am uh, avut un capitol dedicat uh, CFM 3, Securitatea cetățenie, vom face la fel și în cursul acestui an. Uh, am avut mai multe rapoarte, un raport special în 2017 privitor la hotspot-uri, punctele de acces în Italia și în Grecia, trei rapoarte speciale în curs, unul privitor la facilitatea pentru refugiați în Turcia, apoi Fondul Fiduciar pentru Africa, vor fi făcute publice la finalul 2018, apoi la cererea Comisiei Libe, un raport privitor la sistemele de informații care se pot, aplica la control, uh, care se pot aplica la controlul frontierelor, care va fi publicat în aprilie 2019. Vom publica mâine un document de informare privitor la integrarea migranților, uh, care studiază mai ales utilizarea fondului AMIF, despre care s-a vorbit aici. Uh, în fiecare an elaborăm rapoarte privitoare la agenții care sunt uh, concluziile lucrărilor noastre. Am notat în raportul special privitor la hotspoturi impactul pozitiv al acestei operațiuni în Italia și în Grecia, în ciuda uh, întârzierilor și uh, punctelor slabe, mai ales în ce privește minorii neînsoțiți punctele de acesta hotspot-urile au contribuit la îmbunătățirea gestionarea fluxurilor migratorii în aceste două țări, care se află în prima linie a sosilor migranților, au permis să, acestor să să-și crească capacitatea de găzduire, de primire, de a-și perfecționa uh, procedurile uh, de găduire și de acordarea ajutorului, uh, totuși e necesar să se sporească ajutoarele pentru că și nevoile sunt mai mari, atât din punct de vedere calitativ cât și calitativ. Curtea a recomandat în Grecia să se crească capacitatea de primire, de a se îmbunătăți infrastructurile de cazare, de a reduce termenul necesar pentru a examina cele de azil, cu ajutorul ASO, să se îmbunătățească informarea pentru migranți în Italia, să se crească numărul de puncte de acces, hotspot-uri, cum s-a și prevăzut inițial, în ambele țări, să se îmbunătățească primirea minorilor neînsoțiți, să se ceară statelor membre să uh, trimite mai mulți experți și să evalueze aceste dispozitive și să se tragă lecțiile necesare. O a doua observație. În toate lucrările noastre subliniem că adesea în rapoartele noastre de multă vreme faptul că finanțarea este foarte complexă și este dificil de identificat cheltuielile privitoare la acțiunile uh, întreprinse, pentru că fondurile utilizate, dincolo de fondurile AMIS și EFSI, fondurile utilizate sunt foarte multe, se pot utiliza fonduri privitoare la aderare, FED, dezvoltare, FACE, FEDER, Erasmus, inițiativa pentru uh, ocuparea tinerilor și nu numai. De exemplu, în raportul nostru privitor la bugetul 2016, noi constatăm că Comisia nu a comunicat suma, nu a comunicat suma totală a fondurilor mobilizate pentru criza refugiaților și a migranților din 2016, nici la nivel intern eh, și nici la nivel extern și așa, eh, așa că e dificil de făcut o estimare. Deci recomandăm să se înființeze o structură specifică de transmitere a informațiilor ca să se țină cont uh, și să se uh, oglindească utilizarea fondurilor și uh, nomenclatura utilizată de OCDE nu poate fi utilizată de aici decât relația între migrație și dezvoltare. Apoi, este din ce în ce mai complexă situația mecanismelor de finanțare. Noi spunem că e un ansamblu complex de mecanisme uh, Uh, bazat pe structura bugetului european, o observație care tot apare în documentele noastre, dar și în documentele Comisiei pentru Bugete. E un dispozitiv care limitează transparența și puterea de control. Deci, adesea cunoaștem doar plățile afectate fondului principal, de exemplu fondul AMIF, dar nu cunoaștem uh, finanțările uh, din alte surse provenite din alte domenii ale CFP. În plus, în cazul AMIF, în statele membre, nu putem face deosebire între uh, ceea ce se plătește dinainte și ceea ce se plătește pentru uh, plățile efective, că nu se face o disociere între avansuri și ce se plătește ulterior. Apoi, în ce privește agențiile, Frontex, ținând cont de observațiile pe care le-am făcut, în ce privește utilizarea subvențiilor Frontex, în 2015 a lansat o procedură uh, de achiziții publice care îi permite să recurgă la prestații mai economice și mai bine adaptate uh, cu embarcațiuni mai mici și mai ieftine decât uh, embarcațiunile militare furnizate în general de statele membre. Deci e important să se dezvolte evaluarea ex post a eficienței acestor operațiuni, atât la nivelul Comisiei, în ce privește acțiunea Frontex și hotspoturile, cât și în statele membre care utilizează indicatori diferiți, de exemplu, pentru integrarea migranților. Sau în ce privește coordonarea între Uniune și statele membre, schimbele de, da- schimburile de date, mai ales între Frontex și statele membre, pentru recensământul migranților în situație ilegală. Deci putem spune în concluzie că, în general, Uniunea știut să se adapteze crizei și situației de urgență și să faciliteze primirea migranților, dar uh, destul de lent a făcut-o și fără a putea răspunde din punct de vedere cantitativ și calitativ tuturor necesităților. Procedurile rămân prea îndelungate, minorii neînsoțiți nu sunt bine protejați. sunt necesare mai multe eforturi atât din partea Uniunii cât și a statelor membre. E clar că flexibilitatea în utilizarea fondurilor e utilă ca să facem față situației de urgență, însă această flexibilitate um, se face um, cu anumite defecte și probleme recurente din gestionarea comisiei, și anume caracterul prea complex și lipsa de transparență a finanțării caracterul multiplu al fondurilor solicitate, care nu întotdeauna au legătură directă cu acțiunea întreprinsă și, în fine, dificultatea de a uh, arăta modul în care s-au utilizat creditele și cheltuielile, ceea ce duce la bariere în calea controlului și limitează și informarea Parlamentului. În concluzie, trebuie făcut un efort de raționalizare, de transparență, de evaluare toate acestea sunt necesare pentru a îmbunătăți eficiența și eficacitatea politicilor migratorii ale Uniunii și informarea cetățenilor. Vă mulțumesc! Madame Lamarck. Mulțumim, doamne Lamarck. Voi un HR pentru Europa. Vă rog. Okay, sorry. Yes. Um, Yes, good afternoon. Um, so I'm... Bună ziua, reprezint aici UNHCR, AHCR, uh, birou din Bruxelles. Mulțumesc uh, celor trei comisii pentru inițiativă și pentru că ne-au invitat și pe noi UNHCR. E un observator internațional față de aceste mecanisme, este și un actor implicat direct și un beneficiar al acestor fonduri fie că e vorba de uh, finanțare de urgență, partajare a gestionării sau uh, finanțare directă. Avem deci experiență în aceste și vă încerca să mă concentrez asupra câteva puncte. Uh, unele lucruri s-au spus deja, dar le voi repeta ca să fim mai uh, preciși în ce privește eficiența. Dacă îmi permiteți să încep cu anumite principii care stau la baza utilizării banilor, uh, continui de unde s-a oprit colega mea care se referea la principiul valorii adăugate și complementarității. Sunt două noțiuni importante în ceea ce privește bugetul european uh, și au fost discutate multă vreme și vor fi discutate și pentru viitorul CFM, dar în contextul migrației și azilului își au importanța lor și trebuie să fie clarificate mai mult. Și spun asta pentru că în contextul managementului partajat, sigur, man, câteodată banii se spune că se evaporă, cumva se diluează în bugetul național și e dificil de știu dacă banii europeni nu cumva sunt un substitut față de bugetul național și nu sunt un supliment față de ceea ce ar trebui să se plătească de la bugetul național pentru uh, azil și migrație. Deci, asta așa ca o introducere. De asemenea, vreau să spun că eficiența trebuie să fie însoțită de legitimitate. Adică legitimitatea utilizării banilor europeni și a politicilor europene. Deci caracterul legitim trebuie să se bazeze pe respectarea drepturilor omului. Asta stă și la baza eficienței dacă e să avem o abordare holistică. Acum, dacă mi îngăduiți, uh, mă voi referi la lucruri mai concrete, mai ales uh, în ce privește AMIF. S-a vorbit aici de o mai bună programare, mai bune date cantitative și calitative care să fie și aduse la zi. E un punct important. Sigur, uh, se recomandă să fie făcute multe ajustări Însă eu am o recomandare pentru statele membre, uh, pe care încă n-am auzit-o până acum, și anume statele membre pe cât posibil în administrarea lor trebuie să și delege managementul acestor bani autorităților uh, experte, nu neapărat să lase banii pe mâna Ministerului de Finanțe sau de Afaceri Europene. Așa se întâmplă de obicei cu banii europeni, dar aici e foarte important ca banii să ajungă la cei care știu exact unde anume să-i aloce și cui. Asta ar permite să avem și termene mai scurte în punerea în aplicare a unui nou ciclu. S-a spus că adesea întârzierile sunt de neevitat, dar asta se face în detrimentul celor de la fața locului care întreprind activități în prima linie. Unele ONG-uri sau autorități locale au avut mult de suferit, după cum s-a și spus, din cauza acestor întârzieri în punerea în aplicare. Apoi m-aș mai referi și la uh, ceva ce a mai fost auzit aici, anume nevoia de mai multe informații, transparență, trasabilitate, deci uh, să, trebuie să știm pentru ce să utilizați banii și să putem și să tragem învățăminte din asta pentru uh, fazele ulterioare. Acum suntem la jumătatea lui 2018. Cumva e târziu, dar nici acum nu avem un raport pentru jumătatea mandatului. Va sosi peste câteva luni sau săptămâni, dar încă nu avem informații în legătură cu rata, pune în aplicare mecanisme de monitorizare, evaluări care să fie făcute de către autoritățile de gestionare și de către comisie. și vreau să uh, mai spun ceva important și le, în legătură cu fondul de coeziune. E vorba de principiul parteneriatului E vorba de un mecanism care trebuie să fie consultativ. E chiar, asta e chiar în, în temeiul juridic al AMIF, deci mecanism consultativ. Trebuie să fie consultări cu toți mm, actorii interesați. Societatea civilă, autoritățile locale, actori internaționali, sociali. E foarte important să, ca această prevedere să capete caracter obligatoriu cum se întâmplă la fondurile de coeziune, pentru că va fi un mecanism de monitorizare a uh, Uh, pune în aplicare, de corectarea greșelilor și atunci uh, toate astea duc la o mai bună eficiență și efectivitate. Toate astea se află deja la AMIF, dar au fost pune în aplicare la niveluri diferite și în unele state membre partajarea informațiilor uh, cumva a fost făcută așa mecanic sau doar pe hârtie, dar asta, asta trebuie să fie un proces care să continue în, în întreg ciclu de punere în aplicare al AMIF și altor fonduri. De asemenea, m-aș referi la reducerea birocrației. Cu toții spunem Comisiei că trebuie să Uh, aibă personal cu cunoștințe specifice pentru a gestiona banii europeni, dar pentru asta trebuie investiți bani ca să se dezvolte aceste noi competențe. Deci banii europeni sunt bani costisitori, ca să spun așa, alocările directe, trebuie să existe un minim și pentru eficiență și efectivitate. Uh, să existe un procentaj minim de bani alocați uh, pentru societatea civilă, actorii de acolo, actorii locali și regionali. Din nou, uh, repetate rânduri s-a făcut apel asta, dar pentru a mm, se pune în aplicare lucrurile, dacă nu există o, o rată minimă, atunci poate că lucrurile nu vor funcționa. Dar trebuie să existe flexibilitate, dar cei din linia întâi trebuie să fie echipați ca să poată pună în aplicare mai mult și să-și explice cetățenilor de ce o fac și în final referindu-mă la DG Home, uh, fondurile AMIF și dimensiunea externă a activităților uh, în afara UE, că există această posibilitate cu AMIF și coordonarea intra-UE, cum să nu existe suprapuneri, să, vedem ce, să știm exact ce fac ceilalți. Și voi termina cu două întrebări pentru că ne gândim la următorul CFM, nu doar RAMIF, sau mă rog, AMF, că integrarea poate nu va mai exista acolo, deci EU de la se trece la Fondul de Coeziune, Fondul Social European și Fondul Regional. Aici am două întrebări. Am văzut în propunerea Comisiei uh, începutului mai că fondurile de coeziune vor fi reduse cu 57% că se pare că așa se vor recupera pierderile, dar atunci întrebarea e cum pot face mai mult cu mai puțin, cu eu de la integrare. E o prioritate pentru Uniunea Europeană. E ceva foarte important să investim în integrare. Și atunci cum, pot, uh, cum se poate face asta cu bani mai puțin Asta trebuie întrebat decidenții. Și în al doilea, toate astea se pot uh, da uitării și dilua în AMIF, uh, se prevede un procentaj de 25% de cheltuieli obligatorii pentru migrație pe viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. Herzlichen Dank für den ganz konkreten Aus- und Vă mulțumim. A fost uh, un, uh, un ritm uh, impresionant de rapid, dar interpreții s-au descurcat foarte bine, spune doamna președinte. Mulțumesc. Eu reprezint uh, un think tank independent uh, numit CEPS. Sunt cercetător uh, pe programe de securitate și noi am realizat mai multe studii, unele dintre acestea focalizându-se asupra aspectelor externe ale finanțării pentru migrație prin fondurile fiduciare europene, care au fost primite pozitiv și de Comisia pentru Bugete și de către Comisia pentru Control uh, Bugetar. Atunci când am fost invitați astăzi să vorbim despre aspectele interne ale finanțării migrației, ne-am gândit care sunt punctele care se repetă, care este firul logic care apare din nou și din nou în studiile noastre pe care le-am realizat uh, privind statul de drept, migrația legală, guvernanța spațiului Schengen și uh, altor chestiuni și uh, am constatat că una dintre problemele cheie este rolul societății civile, contabilitatea fondurilor de migrație, însă nu este foarte simplă implicația, implicarea societății civile, ba chiar poate fi complicată. Așa cum uh, se spune în mod obișnuit, statul de drept, de drepturile fundamentale și susținerea acestora, Curtea de Conturi Europeană și Ombudsmanul European au subliniat faptul că, în lumina unei mai bune legiferări, eficiența și eficacitatea înseamnă și drepturi fundamentale. Așa cum um, de finanțare pentru organizații independente care să susțină standardele europene, cum ar fi codul frontierelor Schengen, standardele din uh, sistemul european comun uh, pentru azil. Așadar, ce am observat pe teren? În urma unui studiu pe care l-am realizat, pe politici împotriva uh, contrabandei, și vedeți aici care este mm, uh, senzația cetățenii. Se simt uh, în siguranță în ceea ce fac. Deci am văzut că finanțarea pentru migrație se bazează pe premisa că statele membre aplic, uh, respectă statul de drept, libertatea de adunare și independența actorilor societății civile în uh, dezbaterile din mai ales dacă vorbim despre o chestiune atât de sensibilă cum este uh, gestiunea azilului, uh, migrației și integrării. Perspectiva de securitate este foarte importantă, dar întrebarea este securitate pentru cine? Pentru că, după cum vedem, actorii societății civile nu se simt în siguranță în, uh, și chiar de anxietate între actorii societății civile, mai ales cei care lucrează cu uh, migranții fără documente, Uh, sunt o felul de cazuri, de suspiciuni, de intimidare, de disciplinare sau chiar criminalizare în uh, operațiuni, de exemplu, desfășurate împotriva anumitor organizații, cărădații care au vrut să își, să, să-și desfășoare activitatea. Deci trebuie acordată o mai mare prioritate pentru securitate și siguranță Pentru că dacă nu, cei care prind Fondul pentru persoanele dezavantajate sau uh, Fondul Social European. Utilizatorii fondurilor de migrație um, nu, nu au o viață foarte simplă unii consideră că acești bani sunt un fel de instrument pentru a le închide gura când vor să critique autoritățile, mai ales dacă e vorba de finanțare publică. Ehm, mă refer la organizații care monitorizează, de exemplu, respectarea drepturilor omului, ehm, care sunt uh, intimidate Autorităților își pierd uh, contactul cu cei cărora le oferă asistență. Apoi, Întrebarea este cine și ce nu este eligibil pentru finanțare. Și aici ar trebui să se limiteze uh, spațiul de manevră pe care l-au statele membre în a decide. Uh, Vedem aici un grafic care ne arată uh, o constatare îngrijorătoare. Am văzut finanțarea este o, îngrij, o îngrijorare, o situație, într-o situație îngrijorătoare, mai ales pentru Italia, de exemplu care vile. De exemplu, acestora uneori li s-au cerut să furnizeze documente sau date personale ale persoanelor uh, pe care le deservesc. se recunosc inițiate femei um, Există, deci, printre aceste inițiative, instrumentul valori, pentru valori europene și ar trebui să se pună accentul pe migrație și mobilitate, fondul pentru soluționarea disputelor, un fond mic, dar o inițiativă foarte bună pentru a susține organizația, o condiționalitate în noul CFM. Uh, de asemenea, este un element pe care îl salutăm, dar nu ar trebui să rămână um, doar un element al tradiționale și autoritățile de uh, aplicare a legii trebuie să fie foarte clare și să distingă foarte clar uh, activitatea și competențele ficului uh, de migranți ar trebui să nu să ofere derogări pentru actorii care oferă asistență umanitară și care um, susțin dreptul la demnitate umană, fie că e vorba de adăpost, uh, cazare, masă și așa mai departe. Considerăm că este important să se stabilească un observator permanent care să monitorizeze interferențele uh, cu activități. De asemenea, e nevoie de mai multe posibilități ca societatea civilă să depună plângeri și să, uh, fie, să poată furniza uh, informații prin uh, raportarea din umbră, astfel încât experiențele lor să fie luate în considerare. Mulțumesc! invit pe șeful diviziei Organizației uh, Internaționale pentru Migrație să ia cuvântul. Uh, are 5 minute. Madam Chair, and uh, thank you very much for the invitation. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Aș dori să felicit Parlamentul pentru organizarea acestei în calitate de Agenția Națiunilor Unite pe Migrație, sigur că pentru noi, negoci- pentru uh, drepturile omului și solidaritatea la nivel global. Au trecut trei ani de când Uniunea Europeană a adoptat agenda pentru migrație în urma așa numitei crize a migrației și dacă ne uităm la reducerea migrației în general, iar din cei patru piloni vedem că au rămas trei piloni centrali în calitate de căi legale pentru migranți și solicitanți a migrației trebuie să fie inversată dacă Uniunea Europeană își dorește să aibă această viziune cuprinzătoare a fenomenului. Una din, uh, unul din documentele pe care le-am citit, publicat de comisie, spune că CFM-ul ar trebui să transpună Uniunea o strategie pe termen lung, bine gândită în domeniul migrației, atunci bugetul ar trebui să fie instrumentul de implementare al acesteia, a acesteia. Cum ar trebui să arate o astfel de strategie? În primul rând, Uniunea Europeană și statele membre răspunde uh, Um, nevoii de a uh, îndeplini niște obiective ambițioase în domeniul migrației. E vorba de țări cu care Uniunea Europeană trebuie să colaboreze și care trebuie um, avantajele comune ale unei bune guvernanțe a migrației iar strategia trebuie să se bazeze pe o politică cuprinzătoare la nivel european, care să recunoască ă, tendințele demografice de pe piața locurilor de muncă, ă, căile legale de migrație, cale. Apoi, solidaritatea internă și obligațiile internaționale Uniunii Europene fac ca politicile de integrare să fie o politică pentru coeziunea Uniunii Europene. Deci toate acestea ar trebui să fie în centrul acestei orientați spre viitor pentru a implementa această viziune. Iar CFM-ul este o ocazie excelentă în acest sens. Este esențial ca finanțarea Uh, politicilor de migrație să fie implementată într-un mod mai strategic și mai eficient pentru a se maximiza uh, holistic și echilibrat și simplificat. Adică trebuie să se reducă povară administrativă pentru autoritățile de implementare și să se pună accentul pe obținerea de rezultate. Sigur că suntem foarte interesați de evoluția negocierilor care tocmai au început cu o primă propunere a Comisiei. Vrei să reflectez puțin și asupra uh, reuniunii Consiliului, unde liderii europeni vor uh, discuta despre migrație pe 28-29 iunie cu speranța că va avea loc o dezbatere uh, solidă pe acest și a societății în general. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Nu vă Dau cuvântul doamnei la Sander. Aveți cuvântul și aș... Da, da, și eu vreau să spun câte ceva despre ce anume s-a întâmplat. Um, migrația, de asemenea, trebuie să fie defalcată în ceea ce facem, și anume avem pe de o parte solicitanții de azil și uh, Uh, aceștia trebuie să depună o cerere și să primească un răspuns, da sau nu. Deci vorbim despre refugiați și despre solicitanții de azil care mm, au un răspuns pozitiv la cererea lor. Nu vorbim despre migranți, pentru că de la ceilalți ne așteptăm să se întoarcă în uh, țările lor, pentru că dacă nu, sistemul nostru de azil o să se prăbușească. Deci asta ca premisă politică pentru discuție. Am și eu o întrebare. Vreau să vă mulțumesc că uh, Uh, pentru prezență. Știm cu toții că toate, toată munca de pe teren nu ar funcționa fără dumneavoastră, um, pentru că administrația europeană și administrația statelor membre um, apelează la activitatea dumneavoastră concretă pe teren pentru uh, integrare și pentru gestionarea uh, migrației. Dar trebuie să vă spun că noi suferim și mi se pare absolut nepotrivit ca după trei ani de la marele val de migrație de când avem AMIF deja de mulți uh, ani, că nu avem niște cifre foarte clare. Ce costă cât anume în care stat membru? Aveți astfel de cifre uh, cu privire la ceea ce faceți dumneavoastră, cât costă activitățile dumneavoastră, cât costă integrarea um, refugiaților în Germania, în Italia, în Germania. Deci nu avem niciun fel de cifre noi. Deocamdată e vorba, știm că e vorba de foarte mulți bani, și niște evoluții pe care nu le putem nici cum uh, aprecia Uh, măsura, nu putem să evaluăm ce se face, ce nu se face, dacă este potrivit, uh, ce se face sau nu e potrivit. Și eu uh, mi-aș dori așa ceva pentru că suntem în Comisia pentru Control Bugetar. Noi în Grecia am fost în, um, într-o tabără foarte mare, Moria, care este gestionată de armată și armata a spus că primește bani de la Uniunea Europeană pentru a pune la dispoziție alimente. Și am întrebat, dar cât costă așa o, o masă? Nici ei n-au știut să ne spună. Deci nu, nu putem să evaluăm deloc situația și mi se pare absolut regretabil și mă bucur dacă mm, ați putea să luați, să luați poziție, poate doamna Gminder măcar ar putea să ne dea. De cu interviurile cu factorii implicați, este nevoie de o autoritate centrală de coordonare, coordonare și cum o astfel de autoritate centrală de coordonare ar îmbunătăți situația. unii din factorii ce ar trebui să schimbe Comisia Europeană și statele membre pentru a-și uh, îmbunătăți sistemul pentru aia la Sender. Aveți cuvântul. Muchísimas gracias, señora Comisaria. Le agradezco mucho, pero es verdad que había visto que mi colega señor ya había levantado la mano, por eso... Mulțumesc, da, am ridicat mâna, dar n-am îndrăznit să și iau cuvântul. Mulțumesc că mi-a dat totuși cuvântul. N-am putut să vin aici de la început. Dar uh, cât am putut să ascult, am ascultat cu mare atenție. Care au experiență de mult timp în uh, problema migranților și încearcă să ne ajute și pe noi să soluționăm una din cele mai grave crize prin care am trecut, în paralel cu criza socioeconomică din Uniunea Europeană la fel cum ați propus dumneavoastră, din punct de vedere al controlului. Pentru că problema e că nu comunicăm clar. Deci să comunicăm mai clar, să comunicăm uh, puncte fundamentale, cum ar fi faptul că e mai bine să acționăm la fața locului decât să încercăm după aceea să, să deci nu refugiați din cauza de conflicte, ci refugiați climatici, refugiați din cauza sărăciei, migranți, persoane care vor să-și îmbunătățească traiul. Și atunci se îndreaptă spre țările și acum partea asta care ține de prevenție din punct de vedere cantitativ, că e vorba de a investi, iată, cu noul cadru de dezvoltare, fond de dezvoltare. Acum vom vedea cum vom putea să-l controlăm și vom vedea în delegații la fața locului. Vorbim cu ONG-urile care se plâng că o parte din bugetul european se îndreaptă spre bugetele naționale ale acestor țări. totuși suntem și criticați Uh, banilor alocați uh, unor proiecte individuale de, ale unor organizații de la fața locului care au personal uh, pregătit. Și nu sunt destul de eficient folosiți ca măcar să existe posibilitatea ca ei să-și îmbunătățească munca. Apoi, când, iată, deja s-au pornit aceste fluxuri migratorii, vedem că, sigur că, cu investițiile noastre, care au venit ulterior, sigure și pentru cei care îi primesc. Sigur că trebuie să spunem clar că noi nu participăm la trafic de persoane, sclavagism, că iată ce se întâmplă în Libia avem și activități de a întoarce pe persoanele de pe mare în Libia. În Libia situația e foarte complicată. Deci nu avem niciun sistem de registre, măcar în, pentru aceste persoane. Dar apoi să vedem și cum am putea să ajungem la niște proiecte. Și luego tercera parte, la integración, que es ahora mismo yo creo el reto más fundamental. Apoi partea a treia, integrarea, că asta e problema fundamentală n-a funcționat sistemul de cote, situația actuală ar însemna să păstrăm pe cei care sosesc acolo unde sosesc ceea ce generată de teama de necunoscut, iată populismul cum profită de asta. Dar cum uh, ar putea banii aceștia la care se referă doamna Gresle, cum ar putea ajunge de deci să avem o formulă, să avem un tip de integrare măcar pentru o perioadă inițială? vor fi mari probleme pentru economia noastră. Oamenii ăștia ajung în Europa, vor să fie, să devină europeni. Dar noi nu putem să integrăm. Deci sunt aceste trei mari momente la care trebuie să fim atenți. Deci partea bugetară și de control bugetar, întreb eu, dintre partea cu anumite proiecte, cu, cu bani europeni care să fie poveri de succes. Deci cu experiența pe care o avem, deci în locul de origine, tranzit și în locul de sosire, cum am putea, deci, pentru acțiuni mai sistematice care să fie valabile pentru toate statele membre. Uh, Mr. Howard. Doamnă președinte, înainte să trecem mai departe, uh, răspunsurile pe care, printre cuvinte, și nu altceva. Aș dori să întreb um, organizațiile societății civile pe care un buget ar putea să o pe, pe care noi ca legiuitori putem să o facem pentru ca bugetul să vă aducă acțiuni mai eficiente. și având în vedere că și aș începe despre viitorul sau ce se va întâmpla cu integrarea, pentru că aceasta este și cererea societății civile. Știți că și aș începe despre viitorul sau ce se va întâmpla cu integrarea, pentru că aceasta este și cererea societății civile. Știți că mm, delimităm domeniul de aplicare este acum în curs, deci nu avem cum să spunem mai multe despre asta, însă v-am ascultat